Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Se deschide ședința. Primul punct de pe ordinea de zi este raportul domnului Coelho, pachetul pentru strategia de achiziții publice. Și dau cuvântul acum domnului raportor Coelho, patru minute. Obrigado, Sr. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisară Biancovska, dragi colegi, Reforma legislației privind achizițiile publice a fost făcută acum patru ani și a venit momentul să facem bilanțul aplicării sale de statele membre, să vedem ce funcționează bine și ce nu funcționează bine când vine vorba de aplicarea regulilor europene. Pentru buna funcționare a pieței interne a fost necesar să se definească un cadru politic global și strategic pentru achizițiile publice pentru a promova creșterea, ocuparea și inovarea. Achizițiile publice reprezintă în economia noastră o parte foarte importantă din investițiile publice, peste 2 miliarde de euro pe an, adică 250.000 de autorități publice folosesc 14% din PIB-ul Uniunii pentru uh, a cumpăra servicii, lucrări și uh, bunuri uh, prin intermediul achizițiilor publice și dacă dorim să oferim servicii publice de calitate, avem nevoie de procese de achiziții publice moderne, eficace și transparente și acest raport are tocmai obiectivul de a răspunde acestei nevoi. Suntem de acord cu strategia Comisiei Europene de a propune un pachet de măsuri nelegislative, de o comunicări și o recomandare privind profesionalizarea achizițiilor publice. Nu avem nevoie de legislație suplimentară, avem nevoie de o bună aplicare a legislației care există deja. De aceea am adoptat un set de măsuri care trebuie puse acum în aplicare. Directivele adoptate în 2014 nu sunt doar un instrument de reglementare a achizițiilor publice în domeniul bunurilor, serviciilor și lucrărilor, ci trebuie și să, să încurajeze statele membre să promoveze o creștere durabilă și inclusivă și economia circulară. Ne pare rău de ritmul lent de transpunere a directivelor și au fost chiar lansate proceduri de nerespectare a obligațiilor. Unele critici identifică caracterul profesionist, accesul dificil și, uh, pentru întreprinderile mici și mijlocii și lipsa de transparență. Deseori, singurul criteriu de uh, Uh, acordare a unor contracte este prețul cel mai mic și nu se ține cont de criterii sociale, de mediu sau strategice pentru, comunică, pentru comunități. Deci, în raportul meu, propun ca, de câte ori este posibil și justificat, să se adopte criterii de calitate și nu doar să se folosească criteriul prețului cel mai mic. Încurajăm participarea IMM-urilor în achizițiile publice prin împărțirea pe loturi am introdus instrumente de transparență, cum ar fi registre ale achizițiilor publice. Dorim să se facă investiții pentru a accelera digitalizarea tuturor fazelor procedurilor și pentru a promova inovarea. Trebuie să se dezvolte strategii naționale de achiziții publice, o abordare sistematică a datelor și planuri de profesionalizare a celor care se ocupă de achizițiile publice. Trebuie să luptăm împotriva concurenței inechitabile, procedurile de achiziții publice transfrontaliere și trebuie să îmbunătățim accesul la piețele achizițiilor publice din țări terțe. E important să se adopte norme de etică și de deontologie pentru toate fazele procesului. În încheiere, domnule președinte, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră care au participat la raport și comisiilor ENVI și INTA pentru avizele lor. Cred că raportul este bun și promovează abordarea corectă pentru achiziții publice eficace și competitive pentru a răspunde provocărilor din acest sector și aduc o contribuție strategică pentru um, avansarea obiectivelor de durabilitate economică și de mediu și obiectivelor sociale. Cer sprijinul tuturor colegilor pentru adoptarea acestui raport care promovează o bună funcționare a pieței unice, creșterea întreprinderilor și crearea de locuri de muncă. Trebuie să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt folosiți în mod eficient în interesul tuturor. Mulțumesc! Mulțumesc și acum are cuvântul doamna comisară Biancovska. Domnule președinte, domnule raportor, dragi colegi, vă mulțumesc pentru această discuție. Este un subiect important acesta al achizițiilor publice. Ați auzit care sunt cifrele, care sunt datele, dar dincolo de acestea, uh, Rechizițiile publice sunt un instrument deosebit uh, pentru politicile noastre și nu folosim pe deplin potențialul achizițiilor publice în ziua de astăzi. Contribuabilii deseori nu primesc pentru ce plătesc, nu văd ce rezultate sunt acestea, nu sunt bune serviciile furnizate. Iată de ce Anul trecut, în noiembrie, am hotărât să adoptăm pachetul privind achizițiile publice. Considerăm că e nevoie de o schimbare de mentalitate în acest domeniu. Dar, în același timp, așa cum ați auzit, acest pachet nu reprezintă ceva legislativ uh, nou. E vorba de o serie de sugestii, de bune practici uh, și schimb de idei care au deja loc. E nevoie de parteneriat uh, larg, dar și de o însușire politică a acestor uh, lucruri. Încercăm să orientăm discuția politică pentru a identifica priorități și pentru a vedea care sunt măsurile de punere în aplicare. Subliniem de asemenea importanța achizițiilor publice când vine vorba de competitivitatea europeană, când e vorba de provocări de societate, de mediu și economice pentru resurse și eficacitate energetică, dar și pentru incluziunea socială. Ne axăm uh, mai cu seamă pe criteriile economice ale achizițiilor publice pe analiza cost-beneficiu pentru ca pentru banii plătiți să fie furnizate cele mai bune servicii pentru cetățenii noștri. Dar uh, oferta cea mai avantajoasă economic nu înseamnă neapărat că este, sau cea mai bună, nu este și cea mai ieftină și subliniem faptul că legislația europeană nu indică uh, faptul că prețul cel mai mic trebuie să fie principalul criteriu la achizițiile publice. Pachetul arată care sunt uh, posibilitățile aduse de această directive, directivă, noi perspective, și asta pentru a sprijini politicile noastre. E vorba de măsuri, de linii orientative, de măsuri de sprijin din partea Comisiei Uh, acțiuni și uh, consiliere în paralel uh, oferite de Comisia Europeană. Avem șase priorități în acest pachet și, pe scurt, dacă îmi permiteți, o să le enumăr. În primul rând, o folosire mai largă a achizițiilor orientate social și pe mediu, apoi favorizarea um, achizițiilor publice um, pentru actorii uh, publici, bineînțeles în condiții de calitate, apoi acces mai bun pentru IMM-uri, bineînțeles pentru toate firmele europene, dar mai ales pentru IMM-urile noastre, îmbunătățirea integrității și a transparenței, date mai fiabile, uh, tranziția digitală cu tehnologii pentru, și pentru simplificare, bineînțeles, și implicarea autorităților la toate șaloanele. Uh, luna martie, Consiliul a adoptat acest pachet și a subliniat importanța lui pentru competitivitatea europeană. În luna februarie am discutat uh, pachetul acesta la Consiliul ECOFIN demonstrând uh, importanța achizițiilor publice pentru banii publici. Știm foarte bine că monetățirea achizițiilor publice înseamnă uh, o, uh, și o, un câștig sau o economisire a banilor pentru statele membru. Comitetul Regiunilor ce uh, au adoptat la rândul lor o serie de avize pe acest subiect și mă bucur că și Parlamentul se implică în acest ciclu interinstituțional și că aveți acum propriul dumneavoastră raport din, iniția, din propria inițiativă. Au avut loc dezbateri uh, ample uh, și uh, foarte fructuoase și sub călăuzirea domnului Coelho, domnul raportor și raportorilor din umbră, aveți acum un raport bun care în mare parte preia propunerile comisiei și, pe de altă parte, ne dă de gândit și pentru viitor. Mă bucur să vedem că consensul este uh, larg aici la Parlament și că aceste lucruri se potrivesc cu elementele importante pentru comisie, le menționez pe trei dintre ele. În primul rând, uh, IMM-urile sunt lucruri care au mai fost subliniate și mai devreme, dar atenție, să nu fim prea pesimiști când vine vorba de ponderea participării IMM-urilor uh, la aceste achiziții publice. Directiva a fost uh, transpusă de foarte puțin timp doar și bineînțeles că înainte să se resimte efectele simplificării o să mai tragă un pic de timp. Am lansat un studiu recent ca să vedem care mai sunt încă obstacolele cu, de care uh, Uh, se izbesc IMM-urile. Apoi, uh, achizițiile publice strategice și criteriile. Bineînțeles că aici uh, există multe diferențe între statele membre și criteriile de calitate continuă să fie unele care merită să fie accentuate. Bineînțeles că prețul cel mai mic nu este obligatoriu și așa mai departe. De asemenea, ar trebui să, să favorizăm achizițiile publice orientate mai social și către protecția mediului. Iată de ce actualizăm uh, orientările actuale și uh, facem o compilație de bune practici. De asemenea, mă bucur că în raport uh, se pune accentul pe digitalizare și, în sfârșit, profesionalizarea serviciilor publice prin cooperare, prin schimb de bune practici și sunt cu totul de acord. Am lansat un uh, centru de competențe electronic, uh, un uh, website pe care se pot conecta statele membre. Avem un, un cadru de referință pentru cei care acționează în domeniul public și așa mai departe. Vă mulțumesc foarte mult! și vă mulțumesc pentru că purtăm această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă comisar. Din partea INTA, dau cuvântul domnului Böge. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Într-adevăr, dimensiunea publică a uh, strategiei achizițiilor publice trebuie să fie analizată mai profund, pentru că în momentul de față ne aflăm în situația în care avem concurenți din alte state, din state terțe, ă, pe piața achizițiilor publice și că aici lucrurile nu sunt bine reglementate. Este nevoie de un acces mai bun. Doamna comisar a spus clar că ă, promovările, provocările pentru IMM-uri atunci când e vorba de situația internațională trebuie să fie luate în serios. O problemă centrală pentru un mai bun acces pe piață uh, ar fi, de exemplu, acordurile multilaterale și acordul cu privire la achizițiile publice, dar trebuie să avem un acces mai bun la piața Uniunii Europene pentru că este în interesul Uniunii. Acesta este, de fapt, și un element al uh, acordurilor bilaterale, vorbesc aici de CETA, dar și de acordul cu Japonia, care sunt exemple de succes pe care putem uh, să le folosim, de exemplu, ca proiecte pilot pentru următoarele negocieri. Dimensiunea internațională a achizițiilor publice este un domeniu de potențial foarte important pentru crearea de locuri de muncă în Europa și sper să recunoaștem acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Bughe, iar acum vreau să dau cuvântul doamnei Vălean din partea Envi nu este în sală însă, așa că trec mai departe la purtătorii de cuvânt ai grupurilor politice și o să dau cuvântul domnului Schwab din partea PP. Două minute. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, mă bucur foarte mult să-l ascult pe domnul Böge de la INTA, care a mai subliniat încă o dată dimensiunea internațională a achizițiilor publice. Pentru mine e un moment foarte bun să atrag atenția că pragurile pe care le avem în Uniunea Europeană și care sunt stabilite și în Germania nu sunt stabilite de către uh, Uniunea Europeană, ci din, sunt derivate din uh, acordul cu privire la achizițiile publice globale. Eu cred că, spre deosebire de președintele Americii, uh, care își vede America First, Europa nu dorește acest lucru, dorește o deschidere pentru piețele sale, pentru ca firmele noastre după aceea și pe alte piețe să poată spera la aceeași deschidere. Și, doamnă comisar, nu trebuie doar să spere, ci trebuie tocmai să facem presiune pentru ca și alte țări să își deschidă piețele așa cum ne-am deschis noi piețele noastre. Raportul colegului Coelho, pe care îl salut, arată că de fapt nu există niciun motiv în statele membre să avem 55% din procedurile de atribuire a achizițiilor publice pe baza prețului celei mai scăzut, pentru că prin directiva din 2014 de achiziții publice avem foarte multe posibilități care s-au deschis pentru autoritățile care lucrează în acest domeniu pentru a alege cea mai bună ofertă și nu cea mai uh, scăzută la preț. Toate autoritățile care lucrează în acest domeniu trebuie să se gândească care sunt condițiile pe care vor să le uh, listeze atunci când uh, organizează o achiziție publică, pentru ca să nu se plângă după aceea tot timpul că tot câștigă cel mai, uh, cel mai, cu prețul cel mai mic, cu oferta cea mai bună Așa că, doamnă comisar, eu zic că dumneavoastră ați punctat uh, cele mai importante lucruri. Digitalizarea e extrem de importantă în acest domeniu, Portugalia fiind un exemplu aici. Ea va crea și mai multă transparență și va ajuta și IMM-urile mai ales, care au dificultăți încă pe acest uh, domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Schwab! Iar acum, din partea S și D, vreau să-i dau cuvântul domnului Danti, două minute. La revizion... Mulțumesc. Uh, domnule președinte, dragă doamnă comisar, dragi colegi, odată cu adoptarea directivelor din 2014, Europa a obținut o legislație bună în domeniul achizițiilor publice, um, dar uh, majoritatea statelor membre nu au profitat pe deplin de posibilitățile oferite de aceste directive. Uh, raportul colegilor Coriu și Tarovela Um, oferă o imagine completă asupra aplicării acestor directive, dar și ale chestiunilor cele mai urgent de rezolvat la nivel european și național. Aș dori să subliniez trei aspecte. 1. Trebuie să continuăm să aplicăm criterii de calitate când vine vorba de uh, achizițiile publice. Deseori, dacă prețul e mic, există concurență inechitabilă, puțină atenție acordată durabilității și incluziunii sociale. În al doilea rând, IMM-urile europene primesc doar 45% din valoarea eh, contractelor de achiziții publice, în contradicție eh, cu ponderea lor în economie. De aceea trebuie să se adopte măsuri concrete, cum ar fi împărțirea obligatorie pe loturi. Mm, de asemenea, trebuie să se acorde sprijin uh, și formare IMM-urilor. În al treilea rând, uh, pentru a finaliza piața unică digitală, trebuie să accelerăm digitalizarea um, achizițiilor publice. Avem nevoie de proceduri mai simple, de mai puțină birocrație și de mai multă transparență. În fine, aș dori să menționez și reciprocitatea în domeniul achizițiilor publice uh, internaționale. Deschiderea piețelor noastre ale achizițiilor publice nu trebuie să ne facă să uităm că este foarte dificil sau aproape imposibil uh, pentru uh, firmele europene să aibă acces la piețele achizițiilor publice din, terțe, din ter, țări terțe. Statele membre trebuie să încerce să rezolve această problemă prin așa numitul instrument pentru achizițiile publice internaționale, care încă este, în, uh, este blocat în Consiliu. Mulțumesc. Și acum urmează domnul Matthews de la ECR. Nu e prezent însă în hemiciclu, așa că are cuvântul domnul Selimovic pentru grupul ALDE. Vă rog, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului Goeio și raportorilor din umbră pentru că am lucrat foarte bine împreună. Potențialul achizițiilor publice este enorm, bineînțeles. 250.000 de autorități eh, din Europa au eh, cheltuit aproape 14% din PIB-ul nostru anual, adică 2 miliarde anual, 2000 de miliarde, achiziționând bunuri și servicii. Este un eh, potențial enorm, dar el nu este, nu este pe deplin fructificat. Din ce cauză? Trei cauze. În primul rând, statele membre foarte cu întârziere au um, transpus directiva în materie. Și tot târziu Comisia a inițiat proceduri de încălcare împotriva unora dintre aceste state și probabil că va fi tot așa cu întârziere uh, aplicat și termenul de notificare pentru uh, achizițiile publice electronice. În al doilea rând, autoritățile pe plan național nu folosesc aceste achiziții publice în mod strategic și le îndemn să nu creadă că aceste achiziții publice sunt o povară, ci din potrivă o idee de a avea uh, creștere inteligentă, inclusivă pentru a găsi noi piețe de desfacere, pentru a crea noi locuri de muncă. Și în al treilea rând, pentru că cei din domeniul acesta, profesioniștii din acest domeniu, nu sunt suficient de bine formați Iată de ce statele membre trebuie să-i formeze, să le ofere traininguri în acest domeniu și chiar să deschidă cursuri la universitate pentru a promova studiile în materie de achiziții publice și dreptul respectiv. Iată de ce sper că toate aceste lucruri să se reflecte în strategia Comisiei și îmi doresc ca în achizițiile publice uh, banii europeani, europeni să fie mai bine cheltuiți în interesul contribuabililor. Mulțumesc foarte mult! Și din partea verzilor, domnul Soltes. Hvala za besedo. Eh, prvo seveda čestitke poročevalcu. Mulțumesc. În primul rând aș dori să felicit raportorul pentru acest raport excelent. Este clar că achizițiile publice sunt un instrument excelent pentru a obține mai multe obiective acesta a fost și scopul pentru care am uh, dorit revizuirea cadrului legislativ al UE pentru achiziții publice și în domeniul social, în domeniul mediului și în domeniul sănătății și a modificărilor demografice. Achizițiile publice au avut efecte pozitive multe, dar au adus și câteva consecințe negative. Comisia Europeană a estimat că 2 miliarde de euro sunt, um, reprezintă corupția în domeniul achizițiilor publice și de aceea autoritățile naționale trebuie să atace această problemă. În anumite domenii, achizițiile publice au fost mai degrabă o povară decât un avantaj, mai ales în domeniul alimentar. Alimentația în spitale, în școli, de exemplu și ar trebui să fim mai curajoși în aceste domenii. Ar trebui să facem un pas înainte. Dacă vrem să asigurăm pentru grupurile acestea atât de vulnerabile o alimentație mai sănătoasă, vom putea să îmbunătățim uh, situația. Mai puțin uh, risipa alimentară ar trebui să fie de asemenea un obiectiv și o alimentație mai sănătoasă, scurtarea drumului de pe câmp pe farfurie și uh, de asemenea și o îmbunătățire a situației ocupaționale, crearea de noi locuri de muncă. Aceste efecte pozitive se pot atinge dacă în domeniul achizițiilor publice ținem cont uh, de alte criterii decât numai de prețul cel mai scăzut, pentru că cu el vom pune în pericol sănătatea consumatorilor. Prioritatea trebuie să fie sănătatea în aceste domenii și nu prețul. În acest pachet de, și de legi ar trebui să ne gândim dacă pentru domeniul alimentației, de exemplu, n-ar trebui eventual să excludem uh, aceste prevederi, pentru că exițiile publice sunt mai puțin importante decât sănătatea. Mulțumesc, domnule Solteș. Și mi se pare că a existat o problemă în ordinea vorbitorilor, o problemă tehnică și că ecranele nu mai corespund cu lista pe care o am eu aici. S-au amestecat uh, vorbitorii, dar oricum uh, vreau doar să vă informez, pentru că eu voi respecta lista, să nu vă îngrijorați. Îi dau cuvântul domnului Ferreira, acum din partea GUE un minut. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Achizițiile publice sunt și trebuie să fie în continuare un instrument important la dispoziția statelor membre pentru a-și promova Uh, producția, activitatea economică locală, locurile de muncă de calitate și protecția mediului. Bineînțeles, cadrul legislativ al Uniunii Europene desper oferă teoretic posibilitatea de a se ține cont de aceste preocupări, dar în realitate este imposibil, practic, să se exploateze tot potențialul acestor instrumente din cauza restricției uh, Uh, logicii liberei concurențe pe piața unică. Adică legislația a fost făcută pe măsură pentru a răspunde intereselor întreprinderilor mari, multinaționale, care de fapt domină piața unică și uh, care au luat în gheară și achizițiile publice. Dar încă nu se satură Serviciile publice însă trebuie să fie apărate. Acestea au fost progresiv privatizate, uh, inclusiv din cauza legislației și presiunii Uniunii Europene. Domnul Schwab are un cartonaș albastru, o întrebare cu cartonașul albastru pentru domnul Ferreira. Vă rog dar însă, domnule Schwab, ați luat cuvântul în numele grupului dumneavoastră politic. Aș prefera că întrebările cu cartonașul albastru să fie puse de colegi care nu au luat încă cuvântul, dar dacă insistați, îl voi întreba pe domnul Ferreira dacă acceptă. Dar vă întreb, domnule Schwab, insistați să puneți o întrebare în ciuda faptului că deja ați luat cuvântul. Domnule Ferreira, acceptați întrebarea? Da. Mulțumesc. Domnul, uh, colegul meu a explicat, a vorbit foarte multe despre uh, multinaționale și vreau să vă întreb dacă ați citit cu adevărat dreptul uh, achizițiilor publice în, din 2014 ca să vedeți tot ce s-a făcut pentru IMM-uri și ce vreți ca alte criterii să alegem dacă nu trebuie să fie concurența. Poate că aveți idei bune pe care eu nu le cunosc încă. You have 30 seconds to answer. Vă rog, aveți 30 de secunde pentru a răspunde. Da, într-adevăr, am ținut cont uh, am, de toate directivele adoptate în 2014, dar uh, sunt doar vorbe uh, când vine vorba de apărarea întreprinderilor mici și mijlocii, pentru că, de fapt, din cauza liberei, concur- liberei concurențe pe piața europeană, legislația răspunde doar intereselor firmelor mari care domină piața și nu uitați că această acțiune uh, este însoțită de faptul că serviciile publice dispar în uh, domeniul energiei, sănătății și așa mai departe. Προχωρούμε στον επόμενο μιλητή για την ομάδα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας. Și acum are cuvântul uh, domnul Acker. Un minut și jumătate. Uh, mr president there needs to be a new way to look at procurement to make sure taxpayers' money. trebuie păi să vedem uh, altfel achizițiile pentru ca contribuabilii să poată să uh, își înțeleagă investițiile și să se creeze investiții în general pe plan uh, național există mari complicații judiciare și juridice și altele care nu prea favorizează competitivitatea internă. De pildă, uh, am un exemplu din Liverpool cu o companie de, de gaze care, internațională care practic a dat uh, afară de pe piață toți ceilalți concurenți uh, locali. Achizițiile trebuie să pună capăt acestor uh, tipuri de atitudini. Bineînțeles că banii trebuie să rămână în economia uh, locală. O cercetare recentă a arătat că fiecare liră cheltuită pe IMM-uri înseamnă 63 de uh, pensă care sunt uh, cheltuiți pentru uh, IMM-uri sau pentru o companie națională mai mare. Și am alte exemple locale din uh, Preston. Ne trebuie uh, soluții locale pentru achiziții publice pe plan uh, local și este foarte clar că autoritățile din circunscripția mea ar fi mult mai bine și mult mai mulțumiți cu furnizori locali. Este foarte clar că ni se spune că autoritatea s-a terminat, dar nu vedem asta. Autoritățile locale pot să se asigure că banii rămân pe plan local pentru locuri, pentru, uh, locuri uh, de muncă, pentru școli și pentru firmele locale și sunt cheltuiți mai bine. Mulțumesc, domnule Acker. Aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Grapini. Îl acceptați, vă rog?

Domnule acker 30 de secunde pentru a răspunde. Da, aveți dreptate și vedem că există o astfel de, de cursă neloială către uh, contractele care sunt făcute, dar dacă banii sunt cheltuiți locali, sunt reinvestiți, sunt cheltuiți uh, pentru oameni și până la urmă un astfel de contract tot înseamnă o economisire pe termen mediu și lung pentru oamenii de acolo, dar da, încă o dată, e nevoie ca banii să fie cheltuiți local, pentru economia locală. Mulțumesc! Mulțumesc acum! Acum, înainte de a da cuvântul uh, următorului uh, coleg, vreau să vă spun că ecranele din această sală nu reflectă lista de vorbitori pe care noi o vom urma efectiv, deci să nu vă luați după ecranele din sală. Din partea uh, GUE-NL, doamna Troșinski, un minut. Mulțumesc, domnule președinte transparența și respectarea unei deontologii în achizițiile publice sunt obiective normale de bun simț care nu au așteptat aceste texte pentru a fi puse în aplicare. Dar uh, textul uh, nu se limitează la aceste obiective. Exigențele de transparență um, și, um, sunt însoțite de altele mai puțin uh, evidente, cum ar fi uh, accesul la piețele țărilor terțe care pun probleme de suveranitate și independență. Autoritățile publice naționale trebuie să poată să elaboreze singure criteriile accepta- aplicabile alegerii uh, firmelor care obțin contractele de achiziții publice. Um, de unde clașul între liberalii din Uniunea Europeană și cei care doresc să-și apere propriile piețe. Pentru noi, obiectivele sociale și de mediu sunt obiective sincere pe care le instrumentalizați în, uh, pentru proiectul dumneavoastră fără frontiere. Dar pentru noi, preferența națională este strategică, de aceea vom vota împotriva acestui text. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο Mulțumesc! Și astfel s-au încheiat intervențiile în numele grupurilor politice și are cuvântul domnul Sonieț neafiliat. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte greu să vă ascult din cauza că să spuneți că achizițiile publice sunt uh, un lucru extraordinar de bun. De fapt, de multe ori ce se întâmplă este că um, cel mai bine ar fi să-ți cheltuiești banii pe lucrurile pe care ai nevoie și nu să cheltuiască spațiul public banii pe ceva pe care consideră că este bun pentru societate. Eu zic că ar trebui să eliminăm uh, competențele de la stat acolo unde nu este nevoie de ele. De multe ori avem de-a face cu uh, corupție în domeniul public, dar cum să elimin corupția dacă în continuare ne bazăm pe achizițiile publice? Dacă ne bazăm pe cel mai uh, scăzut preț, e foarte ușor de verificat, dar dacă am aplica criterii sociale, atunci probabil că numai o singură persoană ar uh, îndeplini acele condiții, probabil că oficialul public și familia sa. Ce să facem? Să luați toate mai bine bani de unde nu este nevoie de ei. Mulțumesc. Doamna Nibler, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar, dragi colegi. Aș dori să mă refer la un punct din raportul excelent al domnului Coelho, un punct care mi se pare foarte important. S-a spus în acest raport că numărul de achiziții cu o singură ofertă între 2006 și 2016 a fost de 14 până la 29%, deci că a crescut procentul acesta. O treime din toate achizițiile și licitațiile duc la un singur ofertant. Mie mi se pare foarte alarmantă această cifră și dacă ne gândim la cauze, trebuie să luăm la cunoștință faptul că pentru IMM-uri, de exemplu, este prea greu să participe la o licitație. Am văzut, de exemplu, la noi, în circumscripție, am creat o nouă școală unde eram dincolo de pragul de 5 milioane, deci a trebuit să facem o licitație la nivel european și am avut un singur ofertant. Și pot să vă spun că mm, autoritățile publice au fost extrem de deznădăjduite pentru că au făcut uh, o licitație cu amploarea pe care aceasta o implică la nivel european, cu toate birocrația și după aceea a venit un singur ofertant. Ei sunt, să știți că nu sunt mulțumiți de acest lucru. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că la um, acordarea de contracte publice trebuie să ne gândim și la uh, uh, eforturile pe care le fac uh, toate birourile, toate oficiile publice și deci la următoarea revizuire ar trebui să ne gândim și la regulile de uh, achiziții publice în contextul pragurilor oferite. Mi se pare foarte bine ce instrumente ați creat, mi se pare că trebuie transparență, e nevoie de o concurență loială la ofer- între ofertanți, dar nu se poate ca o treime din toate achizițiile, contractele să meargă până, până la urmă în gol pentru că nu avem de fapt o reală concurență. Eu zic că mai trebuie corectate lucrurile pe viitor. N-are niciun sens, de exemplu, pentru noi în Bavaria, în contractul de, de construcție a școlii, să avem o firmă din Portugalia care să participe, care până la urmă, de fapt, nu poate participa. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Nibler. Doamna Rozier are cuvântul acum două minute. Mulțumesc. Doresc mai întâi să mulțumesc uh, raportorului și raportorului din urmă, Marc Tarabella, pentru acest raport. Uh, știm cât de importante sunt achizițiile publice în economia europeană, 14% din PIB uh, deci sunt importante pentru a ne transforma economiile și pentru a promova alte valori decât doar maximizarea profiturilor financiare. Pachetul legislativ din 2014 nu este suficient folosit uh, de organismele de achiziții publice în Europa și um, nu sunt folosite posibilitățile um, de a ține cont de incluziunea socială sau de calitatea de mediu în momentul selecționării ofertelor. Um, raportul are obiectivul uh, de a comunica legătură cu aceste posibilități, de a promova formarea uh, agenților de achiziții publice pentru ca acestea să devină mai durabile. Mulțumesc, urmează domnul Kelmel un minut. Mulțumesc, domnule președinte Acordarea de contracte publice este într-adevăr o activitate extrem de sensibilă în care statul trebuie să arate că știe să fie chipzuit cu banii contribuabilului. Trebuie să ținem cont de aceea de mai multe puncte. În primul rând trebuie să fie totul reglementat, în al doilea rând trebuie să se țină cont de uh, un echilibru între eficiență și economii, pentru ca cetățenii să vadă ce face statul cu banii lor. Pentru aceasta însă e nevoie și de transparență, un nou criteriu. Procedurile acestea trebuie în mod obligatoriu să fie construite așa încât orice cetățean, orice firmă să poată să înțeleagă ce s-a întâmplat și cum s-au atribuit. Pe de altă parte, nu putem să avem succes decât dacă aceste proceduri sunt cât se poate de nebirocratice, așa cum a spus-o și doamna Nibler înainte. Nu se poate să fie tratat totul cu aceeași măsură, pentru că procedurile trebuie să fie cât se poate de eficiente, altfel avem în teorie reguli extraordinare, dar de fapt ele practic nu funcționează pentru că firmele nu sunt capabile să corespundă tuturor cerințelor. Eu cred că de aceea ar trebui să ne gândim dacă n-ar fi mai bine ca în anumite domenii să schimbăm pragurile așa încât să nu creăm birocrație suplimentară nenecesară. Mulțumesc, domnule Kölmel și acum domnul Eichhout. Un minut și jumătate aveți. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc domnului raportor pentru munca dumnealui în 2014 revizuirea directivei uh, în achizițiile publice a fost o îmbunătățire, dar să nu ne culcăm pe lauri și și acum, într-adevăr, se aduce o nouă îmbunătățire a acestui text, însă în țările de jos au apărut uh, noi probleme când vine vorba de serviciile de sănătate locală, pentru că pe plan uh, local și municipal în țările de jos se furnizează astfel de servicii, dar oamenii sunt mult ocupați cu birocrația și cu hârțogăria decât cu uh, alte e, uh, lucruri, de pildă chiar respectarea e, uh, directivei din 2014, unde este mai bună legiferare. Uh, doamnă comisar, vi s-au adresat deja întrebări directe de către colegii mei și vi s-a atras atenția dumneavoastră din partea țărilor de jos. În general, nu ar trebui să dați mai multă marjă um, statelor membre pentru a putea să aibă un cuvânt uh, mai bun de spus în materie de îngrijire de sănătate locală și, în al doilea rând, uh, știți oare asupra serviciilor sociale ce efecte a avut această legislație efectiv? Vă mulțumesc foarte mult! Bun, am o veste bună. Acum funcționează din nou uh, ecranele din sală și lista este cea bună, lista de vorbitori. Domnul Prețel urmează, dar nu este în hemiciclu, e puțin ciudat că nu foarte multă lume a venit astăzi la plenară, așa că dau cuvântul domnului Zarianopoulos pentru un minut, vă rog frumos. Mulțumesc achizițiile publice reprezintă o exploatare a bunurilor publice la nivel mondial și apar tot felul de scandaluri legate de acestea. Deschiderea piețelor europene ale achizițiilor la nivel european și în țările trețe trebuie să fie văzute din perspectiva intereselor monopolurilor de proporții. În Grecia, de exemplu, achizițiile publice au însemnat un adevărat tsunami de privatizări. S-au vândut pe prețuri de nimic telecomunicațiile, porturile, uh, munții, plajele, uh, hidrocarburile, uh, serviciile de reciclare și așa mai departe. În toate cazurile, acestea vor costa mult și mult timp și poporul grec va plăti factura. Toate acestea din cauza uh, partidului actual la putere Siriza. Singura soluție este renaționalizarea acestor bogății. Mulțumesc. Domnul Seinfeld are cuvântul două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Discutăm acum despre un subiect care este fundamental, nu numai din perspectiva pieței noastre ocupaționale, care este esențială, dar și din cauza volumului de bani care sunt implicați aici. Vedem însă că directiva din 2014 s-a implementat foarte încet. Aș vrea însă să atrag atenția asupra unor puncte din raport. Avem doar criteriul prețului până acum, dar mai sunt și alte criterii, mai ales calitatea, care eu zic că totuși contează. Ar trebui să ținem cont de întreaga durată de viață a unui produs sau a unui serviciu și nu numai de faza inițială a proiectului sau produsului. Trebuie să ținem cont și de ritmul dezvoltării, evoluțiilor tehnologice, de exemplu. Achizițiile publice n-ar trebui numai să reflecte, ci și să stimuleze progresul tehnologic. Și foarte important, de asemenea, e uh, să reducem uh, birocrația, să introducem flexibilitate în sistemul de achiziții publice. Companiile ar trebui să aibă ocazia să se adapteze unor schimbări atunci când uh, trebuie să implementeze anumite prevederi. De exemplu, nu există foarte multă forță de muncă acum, ceea ce duce la ridicarea costurilor pentru forța de muncă și uh, la o creștere a prețelor și pentru întregul sector afectat. Nu avem însă prea multă flexibilitate și multe companii abandonează această cursă și nu mai participă la licitații. E nevoie de mai multă simetrie între accesul la piața achizițiilor publice UE și accesul la piețele țărilor terțe. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele, iar acum doamna Miții are cuvântul un minut. Micro, please. domnule președinte în raport reprezintă strategia ale stati membri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În raport avem o strategie pe care statele membre trebuie să o îmbrățișeze, astfel încât uh, sistemul de achiziții publice să uh, urmeze uh, și dezvoltarea tehnologică. Astfel avem achiziții publice mai accesibile cetățenilor Uh, guvernelor și firmelor. Raportul acesta este deosebit de important, el creând o, un sistem de achiziții publice electronice, e-procurement, care um, sporește transparența. Se va crea o platformă um, care va permite menținerea la nivel uh, înalt a standardelor europene în materie Punerea în aplicare e deosebit de importantă aici. Malta deja a transpus uh, uh, legislația în materie de achiziții publice, chiar înainte de alte state membre, lansez așadar un apel către alte țări ca și ele să respecte această directivă de dragul transparenței. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, așadar, domnul Fontulis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. În unele state membre, Există foarte multă corupție în domeniul achizițiilor publice, dar a existat și cazuri în care instituțiile europene n-au uh, făcut figură mai bună. Achizițiile publice sunt mm, de multe ori uh, acordate după criterii oculte și nu avem prea multă transparență, nu există o criterii clare și nu există neapărat criteriul competenței. E foarte important ca aceste contracte publice să fie acordate uh, având în vedere creșterea economică. Statele membre trebuie să aibă posibilitatea la contractele publice să aibă ultimul cuvânt. Um,

au cerut acest lucru. Mai întâi, domnul Dorfman, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul la CashDI. Într-adevăr, eu am fost raportor pentru avizul de la Envi și președinta de comisie pare să fie și ea în acest proces, dar eu am făcut raportul. În ceea ce privește achiziționarea alimentelor pentru grădinițe, pentru școli, pentru spitale, într-adevăr acolo avem de-a face cu un domeniu foarte sensibil. Dar uh, cred că clienții, uh, părinții, adică în acest caz bolnavii, vor uh, alimente locale și de multe ori din cauza achizițiilor sunt obligați să cumpere produse care vin de foarte departe. Am înțelegere pentru piața unică europeană știu că este foarte bună în general, dar cred că în aceste cazuri trebuie să fim totuși raționali, să ne folosim bunul simț și să mm, uh, răspundem dorinței clienților, dar și al autorităților publice locale să își poată achiziționa produse locale trebuie să le dăm un răspuns și eu cred că la uh, pachetul cu privire la achizițiile publice trebuie să găsim o soluție pentru ca în acest domeniu cei care contractează să aibă posibilitatea să cumpere într-adevăr alimente locale. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Dorfman. Iar acum, domnul Palmer, un minut. Și vă rog pe cei din sală, îi rog, să nu mai aplaude. Puteți să ascultați cei din sală de sus, vreau să spun, de la balcon. Mulțumesc! Thank you, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu multe din cele spuse de dimineață în această dezbatere. E nevoie ca acest proces de achiziții publice să fie mai accesibil pentru IMM-uri, dar și pentru organizațiile de caritate și de voluntari și de benevoli uh, locale. În acest sens, uh, vreau să subliniez un lucru, și anume un scandal legat de sclavia modernă aceste cazuri se intensifică și se mulțesc în Uniunea Europeană. În țara mea, de pildă, 135.000 de persoane uh, se estimează că ar fi victime ale fenomenului de sclavie modernă uh, și uh, ar fi un scandal ca această sclavie modernă să fie încurajată și hrănită din banii publici, din achizițiile publice, din aceste contracte publice. Și sper uh, că și Parlamentul nostru în această dimineață poate să dea un semnal împotriva acestui uh, Uh, fenomen al uh, sclaviei modernă. Există deja o cartă în acest domeniu pe care multe autorități l-au cosemnat în Regatul Unit și nu cred că ne putem ascunde din fața acestei răspunduri. Mulțumesc foarte mult, domnul Matthews. Thank you, Mr. President, for calling me. Mulțumesc, domnule președinte, că îmi permiteți să iau cuvântul în legătură cu această chestiune importantă. Când vine vorba de achizițiile publice, contractele mari uh, sunt preferate, uh, dar firmele mici pot fi mai eficiente și deseori uh, pot oferi servicii mai ieftine decât uh, concurenților uh, de proporții mari. Dar, din păcate, firmele mici uh, sunt excluse uh, Um, din aceste procese de achiziții, de aceea voi sprijini cu plăcere acest raport. Dar în regiunea mea firmele mici suferă deseori de plăți întârziate din cauza birocrației din cauza piedicilor care le stau în cale pentru a obține aceste contracte și pentru a fi plătite. Firmele mici oferă uh, contracte interesante uh, autorităților publice, dar și forțe de muncă locale și trebuie să le încurajăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Pipiteos! Vă mulțumesc, domnule președinte! Orice stat trebuie să acorde contracte contracte publice și acestea sunt acordate și unor întreprinderi din străinătate. Aceste contracte joacă un rol foarte important pentru dezvoltarea macroeconomiei dintr-un stat, pentru că de multe ori e vorba de domenii care sunt de interes strategic. E vorba de lucrări publice, de infrastructură, de servicii de telecomunicații sau altele. Desigur, fiecare stat încearcă să își uh, accelereze economia și să își îmbunătățească politicile în domeniul respectiv. Aceasta se poate vedea și în Grecia la punerea în aplicare a memorandumului, unde s-a încercat de multe ori să uh, se accelereze creșterea economică. Însă aceste contracte de multe ori sunt extinse și către statele terțe care pot participa și ele și de multe ori ce se întâmplă este că exact această prevedere uh, a dus la o defavorizare a întreprinderilor din țara care făcea licitația. Așa a fost cazul la noi. De aceea eu aș pleda pentru un echilibru care trebuie să fie cerut, să existe o concurență loială pentru ca și întreprinderile europene, sigur, să poată participa și dacă întreprinderi din țări terțe participe, să respecte și ele regulile. Mulțumesc. Vă mulțumesc acum, domnul Heckman, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Achizițiile publice și legislația în materie reprezintă elemente esențiale pentru o bună funcționare uh, Uh, a unui stat, dar și autorităților locale și regionale. Mă bucur că Comisia vine cu această propunere de strategie cu șase priorități principale. Procedurile de achiziții publice trebuie să fie mai ales transparente și uh, lizibile. Iată de ce mă bucur că avem criterii pentru o maximă simplificare. Apoi trebuie folosite noile tehnologii pentru a avea acele achiziții publice electronice și să se facă tot procesul pe internet, online, așadar. E important de subliniat și, cât, și uh, acele criterii care sunt în joc. Nu se poate merge numai pe criteriul prețului cel mai mic. Autoritățile trebuie să ia în calcul și criteriul de sustenabilitate. Mulțumesc foarte mult. Urmează domnul Marias. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. 250 de mii de autorități publice um, fac um, apeluri de ofertă de achiziții publice pentru a cumpăra bunuri și servicii. E vorba de 14% din PIB-ul statelor membre, deci uh, e vorba de o parte um, însemnată uh, din uh, banii contribuabililor. Și totuși au apărut în achizițiile publice multe scandaluri, pentru că uh, Um, au, mm, sunt bani care ar fi putut uh, să servească mm, la accentuarea creșterii economice, la îmbunătățirea situației pieței muncii și așa mai departe. IMM-urile nu au obținut decât 45% din contractele de achiziții publice. În 55% din cazuri, um, aceste contracte au fost atribuite doar pe baza prețului cel mai scăzut. De asemenea, piețele publice, piețele achizițiilor publice au fost deschise pe baza unor acorduri bilaterale țărilor terțe, însă alte țări terțe continuă uh, să nu permită firmelor europene să beneficieze de achizițiile publice din țările lor. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, zwolennikiem domnul Trebuie să admit că sunt uh, pentru limitarea numărului de fonduri care trebuie să fie cheltuite în sistemul de achiziții publice. Sunt și împotriva ideii că instituțiile publice, precum uh, instituțiile guvernelor locale, să aibă uh, libertatea să se implice în orice activitate economică. Eu cred că astfel de instituții ar trebui să beneficieze de o monitorizare specială. Vreau să vă mai atrag atenția asupra două subiecte. Vreau să îl felicit pe domnul Coelio pentru raport avem uh, două lucruri care pot să uh, formateze calitatea achizițiilor publice. În primul rând, dacă avem un cadru extern, adică reglementările legale, și pe de altă parte, precizia uh, procedurilor de achiziții ca atare. Și de curând, al doilea punct a devenit din ce în ce mai complicat de gestionat. Vă mulțumesc pentru intervenție și am terminat astfel procedura de catch și acum în numele comisiei vreau să îi dau cuvântul doamnei Biencovska. Mulțumesc foarte mult. Discuția de față arată importanța subiectului și încă o dată vreau să repet faptul că motivul pentru care am dorit modificarea pachetului uh, nu este pentru că legislația este proastă. Nu, avem o legislație bună și chiar proaspătă. Problema este că punerea în aplicare a acestei legislații. unul dintre dumneavoastră ați spus că nu este suficientă flexibilitate. Nu, această legislație oferă flexibilitate și marjă de manevră. Legislația trebuie respectată, dar uh, cred uh, că există marjă de manevră suficientă pentru a, de pildă, marșa pe serviciile publice, sociale. Și în, de asemenea, se pune accentul pe integrarea chiar a tuturor serviciilor de natură socială și chiar aici pregătim niște uh, linii orientative pentru aceste achiziții publice în domeniul social ca să ajutăm autoritățile de asemenea, uh, arătăm în acest pachet importanța digitalizării acestor uh, achiziții publice, pentru că, pe de o parte, se îmbunătățește foarte mult uh, nivelul transparenței, mai ales pentru întârzierea plăților, de pildă, și, pe de altă parte, vedem că în statele membre, cele care deja implementează achizițiile publice electronice, acolo a și crescut participarea IMM-urilor la aceste achiziții. Avem încă câteva state membre care uh, avem totuși state membre care au introdus aceste criterii, dar nu sunt numeroase. Și atunci uh, comisiei solicită mai multe criterii. Nivelul local uh, s-a menționat asta de către mulți dintre dumneavoastră și înțeleg asta și am și experiență în acest domeniu. Vreau să vă spun că nu legislația europeană este o povară pentru IMM-uri. Această legislație se adaugă unor uh, prevederi existente deja. Problema este cu transpunerea. Transpunerea peste tot în Europa este o problemă gravă. Iată de ce am zis că, bineînțeles, nu e vorba de a adopta noi modificări a legislației, ci de a ne uh, orienta mai bine împreună, am avea un schimb de opinii uh, pentru a ajuta oamenii până la urmă să ia hotărârile care se impun. Uneori e vorba de lipsă de competență. Apoi, transpunerea întârziată a directivei pe care ați menționat-o unii dintre dumneavoastră. Aceasta este uh, cea mai mare problemă pe care am uh, identificat-o. Asta arată statisticile, de pildă în Germania. În Germania există foarte multe întârzieri, uh, dar, de fapt, nici cifrele nu sunt suficiente pentru a demonstra acest lucru, această întârziere a transpunerii. Uh, de la adoptarea ei am adoptat uh, instrumente exante pentru proiectele de investiții mari și asta foarte clar pentru a ajuta pe cei care achiziționează serviciile publice uh, să uh, evite niște blocaje legate de fluxul de numerar și așa mai departe, pentru marile proiecte de infrastructură. De asemenea, punem accentul pe profesionalizarea acestor, acestor achiziții. Avem și un document uh, care va veni în legătură cu partea de inovare, dar primul care va sosi va fi cel legat de acăzițiile publice sociale. În orice caz, eu sunt foarte implicată în acest dosar, sper să menținem dialogul deschis, pentru că chiar este un subiect deosebit de important. Mulțumesc foarte mult! Acum uh, îi dăm cuvântul domnului uh, Coio, domnul raportor, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc doamnei comisar Biencovska pentru referințele pe care le-a făcut, pentru ceea ce a spus. Aș vrea să încep prin a sublinia ceea ce a menționat și ei chiar înainte. Ne aflăm acum în fața unui caz evident în care Europa a lucrat foarte bine, am oferit un cadru legislativ la timp pentru acest domeniu, însă problema este legată de încetineala statelor membre în transpunerea directivei și câteodată de transpunerea eronată a ei. Trebuie ca statele membre să acționeze mai bine pentru ca să nu pună la îndoială ceea ce s-a făcut la nivel european. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervenții și aș dori să subliniez trei puncte. Cred că există un consens foarte amplu în legătură cu obiectivele acestei directive. De exemplu, dorința de a promova prin acest instrument transparența, de a lupta împotriva corupției, de a garanta o concurență loială și de a avea un instrument care să permită să avem uh, economii circulare, inovatoare și dezvoltare uh, durabilă și inclusivă de asemenea ținând cont de aspectele sociale. A doua preocupare este cea legată de um, întreprinderile mici și mijlocii, ceea ce am auzit în multe intervenții. Noi suntem de acord cu aceste îngrijorări, sunt pertinente. Trebuie să favorizăm și digitalizarea. Într-adevăr, nu este vorba numai de un instrument pentru favorizarea procesului, ci este vorba de un instrument care poate să garanteze o transparență mai bună. Eu cred că mm, toată lumea trebuie să se preocupe de subiect pentru că banii trebuie cheltuiți corect și sper ca votul de astăzi să confirme ceea ce spunem noi. Mulțumesc pentru uh, participare. Vă mulțumesc, spune președintele, s-a încheiat dezbatere și votul va avea loc astăzi. Ordinea de zi prevede acum dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept. Prima dezbatere se referă la deteriorarea libertății mass mediei în Belarus, în special în cazul Charter 97. Aș vrea să dau cuvântul domnului Tanok, care este autor. Domnule președinte, mă bucur de decizia din 2016 uh, pentru a ridica unele dintre sancțiunile împotriva uh, uh, unor înalți funcționari din uh, Belarus, uh, care a izolat mai puțin această țară, dar după anexarea Crimeei de către Rusia și după uh, ofensiva Rusiei în estul Ucrainei, se consideră că președintele Belarusului ar fi uh, dorit relații mai apropiate cu Uniunea Europeană pentru a contra uh, ofensiva Rusiei. Um, am fi sperat că acest lucru ar fi adus mai multă libertate și mai multă a drepturilor omului în Belarus, ar fi deschis țara spre vest. Dar, așa cum arată cazul site-ului Charter 97, am fost mult prea optimiști. Așa cum spunem în rezoluția noastră, oponenții uh, sunt vizați de poliție, sunt uh, uh hărțuiți și intimidați Redactorul șef uh, Natalia Radina a fost amenințată cu moartea. Președintele Lukashenko pare să își uh, schimbe poziția, poate prematur, dar noi sprijinim organizațiile ca Charter 97 ca într-o zi Belarusul să fie liber din nou. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Austrevicius. Un minut pone pirmininke comisare eilinė rezoliucija dėl Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi discutăm despre libertatea mass media în Belarus. De fapt, mai degrabă absența ei și despre hărțuirea persistentă a oamenilor liberi din uh, Belarus. Acum ținta lor este internetul. Toți oamenii care comentează online trebuie să fie înregistrați și datele lor vor fi transmise KGB-ului. KGB-ul are o imaginație destul de limitată, după cum știm, dar totuși trebuie spus foarte clar. În primul rând, nu este suficient să tot uh, repetăm că noi susținem uh, activitatea Carter 97. Serviciile Comisiei și SAE trebuie să se asigure că uh, blocarea acestui site este, este eliminată și trebuie să existe o susținere concretă din partea Uniunii Europene. Apoi, E clar că monstrul uh, lui uh, Lukashenko încearcă acum să se extindă cu alte tentacule și e clar că ele vor submina libertatea oamenilor din Belarus și din Europa, dreptul lor la securitate. Acțiunea Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe condiții clare și pe cerințe foarte clare. Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă nu mai trebuie să închidă ochii și să fie naivi. Nu este, e destul să um, nu mai putem să ignorăm, să vedem că Minscul nici măcar nu încearcă să se prefacă că vrea o schimbare. Trebuie să luăm serioase acțiuni și în ceea ce privește parteneriatul. Domnul Rope. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Bielorusia astăzi este, de fapt, un exemplu care arată modul în care restricționarea mass media libere și încălcarea drepturilor omului poate să primejduiască securitatea unei țări, unei regiuni, a unui întreg continent. Belarusia a supraviețuit uneia dintre cele mai mari catastrofe nucleare din istoria sa și acum iarăși este implicată într-o aventură nucleară care poate să însemne lucruri mult mai grave decât Cernobâlul chiar. Uh, Bielorusia uh, pune botniță societății sale civile, mai ales cu această cartă 97. Regimul își dorește construirea unui adevărat monstru nuclear la granița cu Uniunea Europeană, chiar dacă uh, după Cernobâl aceste planuri nucleare au fost cumva înghețate. Electoratul meu mă întreabă ce face Uniunea Europeană pentru a asigura siguranța uh, față de centrala nucleară în această regiune. Cum să ne asigurăm că testele de rezistență la centrala de la Nostrovieț sunt chiar efectuate? Cum se respectă cerințele în materie? Milioane uh, de euro de la contribuabili se duc către această țară. Nu cumva ar fi mai bine uh, ca să nu uh, finanțăm astfel de lucruri nucleare și apoi, bineînțeles, restricționarea drepturilor omului. Libertatea de exprimare este o valoare europeană fundamentală și trebuie să fie o parte esențială a relațiilor UE cu Belarus, spune doamna Moody. Charter 97 este un exemplu clar de subminare a valorilor noastre. Acest uh, site de știri a fost blocat în Belarus uh, și apoi și în Rusia în încercarea um, de a evita o dezbatere politică informată și alte site-uri ale mass mediei libere au fost blocate uh, pentru a nu permite libera exprimare. Acest lucru subliniază o tendință mai largă de uh, a oprima societatea civilă. Belarusul acționează și împotriva libertății de întrunire, mai ales um, prin uh, hărțuirea sindicaliștilor independenți. Uh, s-au ridicat sancțiunile împotriva uh, oficialilor și firmelor din Belarus în speranța că relații mai bune vor duce la îmbunătățirea situației libertăților fundamentale. Acum este clar că această politică nu funcționează cazul organizației Charter 97 și uh, cel recent al sindicaliștilor arată clar acest eșec. Acum a venit momentul să acționăm. Serviciul de acțiune externă trebuie să financeze organizații cum ar fi Charter 97 și Belsat TV, uh, care prezintă știri în mod independent. Această finanțare trebuie să fie directă și rapidă. Sprijinul UE pentru Belarus trebuie să fie condiționat și trebuie să existe consecințe dacă nu se respectă aceste condiții. Hărțuirea, um, amenințarea cu moartea întemnițarea ziariștilor, a apărătorilor drepturilor omului și a sindicaliștilor sunt genul de încărcări ale drepturilor care ar trebui să coste Belarusul um, și să îi îndepărteze sprijinul financiar al UE. Mulțumesc, urmează domnul Urban Crespo. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, din nou ne confruntăm Uh, cu atitudinea Uh, ambivalente a acestui Parlament. Pe de o parte subliniem represiunea din Belarus care nu permite relații mai strânte cu Uniunea Europeană și o participare mai uh, profundă la parteneriatul estic. Dar în 2017 pachetul de asistență al UE pentru Belarus conform instrumentului european de vecinătate a ajuns la 91,5 milioane de euro. Acordul se concentrează mai ales pe mobilitatea uh, persoanelor uh, și dorește externalizarea controlelor uh, frontierelor noastre externe pentru Um, a opri migrația și crearea de centre de detenție ale migranților. Deci recunoaștem că se încalcă drepturile omului în Belarus, dar închidem ochii și plătim, plătim bani mulți pentru că acest stat care încalcă drepturile omului să uh, facă pe paznicii frontierelor noastre. Să nu uităm, doamnelor și domnilor, că în Belarus nu există sistem de azil. Deci a lăsa persoane care au nevoie de protecție internațională în țări unde riscă să fie persecutați nu e corect. Belarusul este încă un exemplu că atâta timp cât reușim să reducem fluxurile migratorii în Uniune, facem orice. Este alarmantă poziția ambivalentă a multor grupuri politice din acest Parlament care nu au introdus acest lucru în rezoluție. Mulțumesc! Și acum două minute are cuvântul domnul Ștetina. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Libertatea mass media, presa independentă, aceștia sunt dușmanii numărul unu ai domnului Lukashenko. Jurnaliștii și mass media independentă au fost ținta unui proces ne oprit de intimidare. Charter 97 a fost oprită acum de un an și blocat. Unul dintre cofondatori a fost uh, omorât, Alec Biaben, și alții au fost uh, obligați să iasă din țară și a fost obligat să transmită din Polonia. Din 2011, blocarea acestui site e o catastrofă. În uh, anul acesta a existat și un val de arestări a multor jurnaliști. Jurnaliștii sunt uh, hărțuiți și sunt amenințați cu închisoarea. 100 de jurnaliști au fost uh, arestați din ianuarie până acum. Acum doi ani am adoptat uh, măsuri restrictive față de Belarus. Uh, partea din Belar- Belarusul însă folosește bani de ajutoare din partea Uniunii Europene și de aceea aș vrea să mă refer la condiționalitatea ajutorului care să fie legată de libertățile civile, de exemplu și de drepturile fundamentale. Lukashenko nu face decât să strângă șurubul și să informeze pe cetățeni uh, că lucrurile merg bine. De fapt, nu avem, avem niciun motiv să avem încredere în dictatori. Portalul Charter 97 a fost uh, fondat pe baza unei mișcări din Belarus, inspirat din uh, Charter 77 din Slovacia. Acesta este motivul pentru care eu simt că este datoria noastră ca cetățeni, cea puțin a mea, ca cetățen ceh, să lupt împotriva încălcării drepturilor omului în uh, Belarus. Libertățile sunt invizibile, doamnelor și domnilor. Libertățile însă sunt libertăți, chiar și în Belarus. Mulțumesc, vă mulțumesc, spune președintele, iar acum... Vom uh, trece la vorbitorii care vorbesc în numele grupurilor politice și în numele PPE va vorbi mai întâi domnul Zdroievski. Un minut. jako przewodniczący delegacji do spraw kontaktów z białorusią powinienem dbać o kompletność. Mulțumesc foarte mult. Ca și membru, ca și președinte al delegației de prietenie UE uh, Belarus, uh, aș dori să fim cât se poate de preciși în această dezbatere. Nu vreau să repet lucruri care au fost deja spuse, dar aș adăuga câte ceva. Cultura. Uh, Belarus poate și trebuie să fie mândră de creatorii săi, de artiștii săi, au, au și un premiu Nobel pentru literatură. Însă acești artiști, mai ales cei din domeniul teatral, sunt supuși opresiunii. Am și trei exemple nu numai acești autori, uh, ci și uh, chiar și spectatori uh, sau alte personalități care gravitează în jurul teatrului. De, ase- de aceea aș dori ca în această dezbatere să fim foarte preciși, să dăm exemplele care se impun. Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele socialiștilor, urmează doamna Julie Ward. must take action. Uniunea Europeană trebuie să acționeze împotriva Belarusului. Pasivitatea Comisiei Europene și a Serviciului European de Acțiune Externă a permis uh, guvernului Lukashenko să exagereze. Se deteriorează rapid situația libertății presei și modul în care sunt tratați prizonierii politici este groaznic într-o țară în care pedepsa cu moartea încă există, din păcate. Cazul lui Michael Samșâșchi, apelator la drepturilor omului, este oribil. El a fost uh, ținut izolat uh, majoritatea timpului din ultima săptămână din iulie și acest lucru se întâmplă în Europa. Dimitri Dobric, un ziarist, uh, um, a fost de asemenea arestat și obligat să semneze un acord de cooperare cu KGB-ul. Și cazul organizației Charter 97 este îngrijorător. Eu am colaborat cu această organizație în ultimele luni și pot să vă spun că cei din organizație se simt uh, complet lăsați la o parte, uitați de Uniunea Europeană. Cerem trebuie să cerem Belarusului să îmbunătățească situația drepturilor omului. Mulțumesc și acum uh, pentru grupul ECR are cuvântul domnul Iurec. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar, doamnelor și domnilor. Belarus uh, este un vecin apropiat nouă, o țară importantă pentru noi și uh, are granițe și cu alte state membre. Poporul uh, bielorus uh, luptă în zilele acestea chiar pentru propria memorie istorică. Conform lui Norman Davis, un istoric britanic, aproximativ un milion de persoane au fost uh, ucise în Belarus în trecut și Uh, aceste locuri de memorie și de martir uh, sunt cumva desacralizate în uh, cimitirele unde avem câteva morminte cu nume, aceste cimitire sunt vandalizate. Trebuie să se pună capăt acestor operațiuni de devastare, de desacralizare a cimitirelor. E vorba de o tragedie umană care ar trebui să ne uh, unească, să condamnăm uh, victimele, uh, victimele Thank you, Mr. President. Domnul Selimovici, mulțumesc, domnule președinte. Situația mass media în Belarus s-a înrăutățit treptat. Belarusul se află acum pe locul 155 în clasamentul internațional pentru libertatea presei. Urmăriri, amenințări, intimidări sunt parte din uh, cotidianul jurnaliștilor din Belarus. La începutul lui august 2018 au fost uh, practicate rații la razii, încer scuze, la uh, mass media independentă din Belarus. Belapan, de exemplu, și uh, guvernul încearcă să controleze mass media. Toată lumea trebuie să se înregistreze înainte să aibă posibilitatea să publice ceva, ceea ce depășește cu mult cadrul pe care noi uh, ni l-am imaginat pentru presă vreodată aici. Autoritățile din Belarus trebuie să elimine interdicția pe care au impus-o presei independente și cer plenarei să Susțin în continuare ONG-urile din Belarus. Avem datoria aceasta față de cetățenii din Belarus care luptă pentru libertatea presei și pentru libertatea de exprimare. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Iar acum un minut din partea GUE NGL, doamna Vergia. Un minut și jumătate, aveți dreptate, îmi cer scuze. La Bielorusie Mulțumesc, domnule președinte. Belarusul este deseori considerată ultima didactură în Europa, singura țară din Europa care nu e în Consiliul Europei. Continuă să existe pedeapsa cu moartea. Domnul Lukashenko a fost reales în 2015 cu 83,5% din voturi. Da, libertatea exprimării nu este permisă, închiderea site-ului Cert97 este doar un exemplu. Și Uniunea Europeană acceptă asta din ce în ce mai mult. Negociem chiar uh, un acord de liberalizare a vizelor cu această țară. De ce? Din naivitate? Din încercarea de a re uh, crea scenariul ucrainean? Poate, dar și pentru că Belarusul este jandarmul Uniunii Europene. O mare parte din finanțarea din instrumentul pentru vecinătate nu este pentru mobilitate, ci pentru, ci pentru închiderea frontierelor în interesul guvernului polonez. Sute de persoane din Cecenie, dar și din Tajikistan sau chiar din Siria au fost blocate lângă frontiera eh, cu Belarusul. Eh, um, Uniunea nu a examinat cererile lor de azil și unele au fost trimise în Rusia, culmea. Uniunea acceptă lucrătorii ucrainieni și denunță invazia migratorie din Sud, dar refuză solidaritatea europeană. Închidem ochii în legătură cu ce se întâmplă la această frontieră și returnăm oamenii în țări în care um, denunțăm încheiere, uh, încălcarea drepturilor omului. O incoerență tot, totală în interesul statelor membre. Mulțumesc. Sau... Înche- s-a încheiat lista reprezentanților grupurilor politice. Are acum cuvântul doamna Șoidrova, un minut. Mulțumesc foarte mult. Societatea noastră este atât de liberă pe cât este liberă mass media. Și Parlamentul nostru sprijină uh, Uh, mass media liberă în condițiile în care, într-adevăr, în Belarus uh, nu este cazul. Toți criticii lui Lukashenko sunt arestați, sunt bătuți uh, sau trebuie să, să plătească diverse amende și așa mai departe. Guvernul blochează platforme și site-uri, așa cum este cea a, um, a cartei 97 iar în iunie Parlamentul din Belarus a aprobat un proiect de lege privind uh, mass media arătând uh, că, de fapt, direcția pe care se merge, se merge este cea a cenzurii. Trebuie să fim pentru libertatea mass media, trebuie să protejăm acești jurnaliști. Este inacceptabil ce se întâmplă. Libertatea de exprimare, libertatea de asociere trebuie să fie condiții sine qua non pentru cooperarea noastră cu această țară. Mulțumesc foarte mult, domnul Demesmacher. Un minut. Mulțumesc. Intimidări, arestări, cenzură, întemnițări Belarusul se află pe locul 155, într-adevăr, la indexul de libertate a presei. Ca ultim dictator al Europei, Lukashenko își ține în ghiarele lui presa după 24 de ani acum. Nu suportă jurnalismul critic. Chiar și după protestele pașnice din februarie 2017, 700 de oameni au fost uh, arestați, dintre care foarte mulți jurnaliști, iar amenințarea presei libere continuă. N-ar trebui să fim naivi. Lukashenko nu este deloc interesat de reforme. Apropierea de vest nu este motivată decât de dorința lui de a avea mai multă recunoaștere, mai mulți bani și de lăcomia lui. El vrea mai mulți bani, atât. Și nu înțelege decât de cuvinte clare. Atâta timp cât libertatea presei nu se poate respecta, nu mai poate să existe apropiere de Europa. Vă mulțumesc! Astfel am încheiat lista vorbitorilor și trecem la Catch the Eye. Avem patru cereri de cuvânt, toate patru pot să fie onorate. Domnul Făria, mai întâi, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Intervenția mea de anul trecut privind uh, represiunea în Belarus este, din păcate, încă de actualitate sau și mai de actualitate astăzi. Persecuția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului este un adevărat atentat la adresa valorilor democratice și a libertății presei și a devenit modul de operare al unui regim dictatorial care nu tolerează să fie criticat. În această țară, pedeapsa cu moartea este încă aplicată și se construiește o centrală nucleară. Ar trebui să condiționăm normalizarea relațiilor UE cu această țară cu respectarea drepturilor omului, a libertății de exprimare și să nu uităm că Parlamentul nostru a dat premiul Saharov unei asociații de jurnaliști din Belarus în 2004 și trebuie să denunțăm încălcarea libertății de exprimare. Mulțumesc și acum este domnul pane předsedající Já bych chtěl co nejostřeji uh, domnule președinte, doamnă comisar. Vreau să condamn cu tărie uh, ce face guvernul din uh, Belarus, oprimarea cetățenilor limitarea libertății presei și așa mai departe. Uneori, uh, anumite cazuri uh, ne parvin de departe, parcă din civilizații îndepărtate, um, dar uităm ce se întâmplă în propria noastră vecinătate, lucruri care încalcă valorile fundamentale. Ar trebui să înțelegem mai bine ce se petrece în Europeană și în vecinătatea noastră imediată. Bineînțeles că nu vreau să diminuez importanța uh, cazurilor mai îndepărtate de încălcare a drepturilor uh, umane. Libertatea presei este cu siguranță o valoare democratică și vreau să sprijin această valoare și voi vota în consecință. Mulțumesc, urmează domnul Cucan. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Quote. If we... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ar trebui să devenim cuiele din sicriul tiranului, eu aș vrea să fiu unul dintre el. Aceasta a spus Oleg Sensov, uh, care este regizor și care este deținut în Siberia. Este vorba de lucruri pe care ar putea să le spună mulți uh, jurnaliști din Carta 97, pentru că ei au devenit cuie deranjante în fața establishmentului din uh, Belarus. Uniunea Europeană și-a arătat bunăvoința față de Belarus prima dată în 2016. Este timpul acum să amintim autorităților că au și ei de onorat promisiuni în legătură cu drepturile omului o parte a dezvoltărilor pozitive ar putea să fie deblocarea cartei 97 și încheierea intimidărilor față de mass media independentă, jurnaliștilor și acuzațiilor uh, fabricate pe, față de, drept, de reprezentanții mass media independente. E vorba de uh, instrumente care se, de lipsa de respectare a, acest, a condițiilor impuse și eu cred că ar trebui să se țină cont de nerespectarea aceasta și de către Uniunea Europeană uh, atunci când în relațiile sale cu Belarus. Mulțumesc! Acum, ultimul vorbitor, domnului Turgais. Mulțumesc, domnule președinte. Cum știm cu toții, Belarusul este o dictatură a secolului 21 în Europa. Aici uh, sunt reprimați și amenințați cetățenii care apără libertățile și drepturile omului în Belarus și există represiune și amenințări împotriva mediilor de comunicare în masă care doresc să informeze liber în legătură cu ce se întâmplă în această țară. Domnule președinte, uh, expresia spune Dumnezeu îi face și uh, ei se unesc. Lucașesco e prieten cu Maduro în Venezuela, alt dictator. Uh, aplică aceleași uh, uh, metode ca și lui Maduro în Venezuela. Închide ziariștii, atacă mediile de informare în masă, cum ar fi Charter 97. Belarusul uh, încalcă toate liniile roșii și guvernul dictatorului Dukashenko din Belarus trebuie sancționat. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult și acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna comisară Biencovska. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați uh, deputați. În continuare, politica din Belarus este marcată și de relația critică cu Uniunea Europeană. Noi suntem atenți uh, la ceea ce se întâmplă în această țară. În același timp, considerăm că progresul în foarte multe domenii poate să fie obținut mai bine printr-o colaborare sporită. În acest context, relațiile UE-Belarus vin de departe, cel puțin în ultimii 2-3 ani. Am uh, încercat să sporim participarea Belarusului în parteneriatul estic. Aici, de exemplu, vreau să menționez dialogurile sectoriale UE-Belarus și parteneriatul mobilității din 2016. Contactele directe, schimburi cu tinerii, toate acestea se dezvoltă prin cadrul programelor uh, Erasmus Plus, Orizontul 2020 dar și accesul uh, Belarusului la procesul de la Bolonia. Acum finalizăm parteneria, prioritățile parteneriatului comun, care va fi uh, primul uh, pas spre un, un parteneriat care să țină cont de cadrul strategic pentru următorii ani. Aici, drepturile omului și libertățile mass media uh, și libertatea civică trebuie să joacă un rol, joace un rol foarte important. Am observat o dorință sporită din partea autorităților din Belarus să se implice constructiv cu uh, UE în cadrul dialogului pentru drepturile omului, chiar și la ultima noastră reuniune de pe 17 iulie de la Minsk. Susținerea noastră pentru implicarea societății civile va deveni, rămâne o parte foarte importantă a politicilor noastre. Agenda dialogului a acoperit și uh, consensul cu privire la eliberarea jurnaliștilor, dar și lipsa de legislație din domeniul mass media. Dorința crescută de dezbatere nu a dus însă, din păcate, la îmbunătățirile legislative pe care le așteptam în domeniul drepturilor omului, mai precis în legătură cu libertatea mass media. Ca răspuns la noul proiect și la oportunitățile pe care le aduce acest dialog despre drepturile omului, am încercat să subliniem încă o dată importanța libertății de exprimare și a independenței presei. Am cerut acces nerestricționat la internet și suntem conștienți că mai multe organizații în domeniul mass media lucrează din greu pentru ca să obțină rezultate importante pentru gândirea critică și promovarea valorilor democratice. Și salutăm activitatea acestor ONG-uri. Uniunea Europeană, la cel mai înalt nivel politic al ei, a subliniat autorităților din Belarus că acțiunile represive împotriva presei independente, incluzând aici Carta 97, nu sunt în linie cu uh, angajamentele pe care le-a luat Belarusul. Am cerut de asemenea și introducerea neîntârziată a moratoriumului despre uh, pedepsa capitală și nevoia de a spori independența justiției. După cum vom uh, continua aceste politici, Vom urmări și uh, evoluțiile din Belarus în legătură cu libertățile fundamentale. Uniunea Europeană este gata să susțină Belarusul pentru ca să-și atingă obligațiile în domeniul democratizării și respectării totale a drepturilor omului și pe lângă aceasta, Uniunea Europeană va mai oferi și ajutor financiar pentru societatea civilă prin programele relevante ale Uniunii Europene și pentru inițiative, prin inițiativele ei. Pașii pe care îi va face Belarusul pentru respectarea libertăților uh, fundamentale și a statului de drept vor rămâne cheie pentru a putea contura relația noastră. Ceea ce discutăm astăzi în legătură cu drepturile omului sunt, este un subiect important, dar și siguranța nucleară este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Uniunea Europeană a pus presiune pentru ca să obțină o transparență totală în legătură cu construcția noii centrale nucleare de la Ostroviț și finanțăm și um, asistență prin experți independenți în construirea acestei um, instalații. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Am primit șase propuneri de rezoluție în legătură cu acest subiect. Dezbaterea se închide și votul va avea loc mai târziu astăzi. Vă mulțumesc! Iar acum, dragi colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, dezbatere cu privire la Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansor. Mai întâi voi da cuvântul doamnei Lochpiller. Un minut și jumătate doamnă Lochbiller, mulțumesc. Domnule președinte, vreau să vă atrag atenția că din nou uh, pe ecrane avem altă uh, listare. Da, da, e, e diferit. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc despre Emiratele Arabe Unite. Văd că s-a corectat acum și a apărut numele meu. Înainte nu era trecut. Mulțumesc. Deci eu iau de la început. În uh, Emiratele Arabe Unite se încalcă drepturi fundamentale ale omului. Criticii guvernului sunt uh, arestați și sunt uh, condamnați prin procese care nu sunt reale. Foarte de- deținuții sunt imediat torturați. Însă uh, a toate um, îngrijorările au fost ignorate. În mai, Ahmed Mansur, un militant cunoscut pentru drepturile omului, a fost trimis la închisoarea Al-Sar din Abu Dhabi și a fost acuzat de diverse um, um, așa zise infracțiuni care nu sunt decât o exprimare liberă a opiniilor. Ahmad Mansun este de mult, de câțiva ani, supus represiunilor, iar experții în domeniul drepturilor omului cer au cerut în martie 2017, după închiderea sa, o eliberare necondiționată și imediată. Din păcate, torturile și tratamentele cu cruzime împotriva, sunt aplicate și împotriva altora. Cerem în rezoluția noastră o eliberare necondiționată și imediată a lui Ahmed Mansour și a tuturor celorlalți deținuți politici care nu au fost uh, deloc, nu s-au făcut vinovați de nicio violență. Mi se pare foarte grav că PP-ul și ECR-ul nu susțin aceste cerințe fundamentale pentru respectarea dreptului omului și apelez la toți colegii pentru ca să se implice pentru eliberarea lui Ahmed Mansur și să voteze pentru această rezoluție. Mulțumesc! Eh, Vă mulțumesc, doamnă Lohpiller. Aveți dreptate în legătură cu ecranul și vorbim acum despre Emiratele Arabe Unite și despre situația lui Ahmed Mansur în timp ce văd că ecranele arată altceva. Poate că se poate corecta punctul de pe ordinea de zi care a apărut pe ecran, care nu este cel corespunzător. Vreau să-i dau cuvântul acum domnului Belder. Vă rog să ascultați ce spun eu și nu ce se vede pe ecran. Nu este domnul Belder, de fapt, este vorba domnul Bashir. Vă rog, aveți cuvântul. Ce? Domnule președinte, Emiratele Arabe Unite sunt un aliat cheie al UE în Golful Arabiei. Însă trebuie să ne reamintim că uh, a existat un moment în care Emiratele Arabe a întrerupt orice legătură cu Qatarul anul trecut și Cetățenii din Emirate care nu au fost de acord cu ce s-a întâmplat față de Qatar au fost amenințați cu pedeapsa cu închisoare de până la 15 ani. Trebuie să fie clar că libertatea de exprimare și libertatea uh, și exprimarea libertăților individuale nu sunt pur și simplu chestiuni legate de drepturile omului, ci e, uh, sunt legate de dorința de pace durabilă și de prosperitate în regiune. Statul de drept înseamnă să se protejeze cetățenii de acțiunile nejustificate ale statului și nu invers. Iată de ce eu sper că Regatele, Emiratele Arabe Unite se vor uh, conforma cu declarațiile noastre în domeniu și uh, ne vom întoarce la o situație în care națiunile uh, vor putea împreună și înfrățite să aducă prosperitate și pace în Orientul Mijlociu. Mulțumesc foarte mult! Urmează acum doamna doamna Post. Mulțumesc, domnule președinte. Acum când din ce în ce mai mulți apărători ai drepturilor omului sunt uh, Um, hărțuiți pentru că își fac treaba. Situația din Emiratele Arabe Unite este foarte uh, preocupantă. Apărătorul drepturilor omului Ahmed Mansur este în închisoare pentru că a publicat, uh, spun autoritățile, informații false care face rău reputației Emiratelor în străinătate. De fapt, uh, ceea ce face rău eh, reputației Emiratelor în străinătate este îngrădirea libertății de exprimare cerem eliberarea necondiționată a lui Ahmed Mansur și a tuturor apărătorilor drepturilor omului care se află în închisorile din Emirate. Cum pot Uniunile, eh, statele Uniunii Europene să continue să vândă arme și echipamente de securitate Emiratelor Arabe Unite? Cum poate Uniunea Europeană să continue să ofere um, posibilitatea Emiratelor eh, să beneficieze de scutirea de vize uh, cer eliberarea lui Ahmed Mansour. Spun din nou, Uniunea Europeană trebuie să respecte clauzele drepturilor omului din acordurile noastre comerciale și politicile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Șache, două minute. Proszę włączyć microfon, pani Șache, stoi Sorry? Vă rog să aprindeți microfonul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Ambițiile EAU păreau să fie nelimitate. Se mândrea că este o țară high-tech care a reușit o creștere economică enormă, care este gazda multor conferințe internaționale și dorește un rol mai activ pe scena internațională. Reputația e foarte importantă pentru EAU. Dar eu sunt convins că arestarea Ahmed, lui Ahmed Mansur din cauza unor tweet-uri pe Facebook și postări nu are nimic de a face cu aceste ambiții. Dar cu sigur Ranță, noi nu suntem aici pentru a da sfatul nostru EAU, ci pentru a condamna încălcările drepturilor omului atunci când se întâmplă. Domnul Mansur a fost recunoscut ca un militant curajos pentru drepturile omului, este câștigătorul și laureatul premiului Martin Enals și este unul dintre cei mai uh, cunoscuți dintre militanții din această țară. Acum el este în, uh, deținut uh, în secret, nu are dreptul să-și contacteze familia, să aibă un avocat personal și i s-a retras și confiscat pașaportul. Cam un milion de dolari au fost uh, investiți în sisteme de supraveghere făcute în Israel pentru ca să îl uh, supravegheze permanent pe domnul Mansur. Eu cred că este esențial ca astfel de sisteme care sunt și ele de fapt uh, produse în Europa să nu fie exportate către autorități care încalcă drepturile omului, drepturile omului și noi trebuie să stabilim standardele înalte pentru ca să ne stabilim propriile reguli de export. În cazul domnului Mansur, noi considerăm că acțiunile sale corespund uh, cadrelor necesare pentru a fi militant pentru drepturile omului și cerem autoritățile să îl elibereze. Cerem de asemenea o revizuire a legislației federale pentru combaterea crimelor uh, uh, digitale și cibernetice și sperăm că acesta să respecte standardele internaționale. Este esențial ca și doamna Mogherini să vorbească foarte clar și neechivoc despre eliberarea domnului Mansur, incluzând aici întâlnirea cu, despre drepturile omului pe care o va avea cu reprezentanții EAU. E important să știm ce se întâmplă dacă, de exemplu, postezi pe Twitter că dorești uh, să uh, participi la alegeri. Eu cred că aceasta nu este o invitație pentru vizitatorii și turiștii care vor să meargă acolo. Mulțumesc, spune președintele, iar acum are cuvântul un minut și jumătate, doamna Vergea. Mulțumesc, domnule președinte. De multă vreme n-am reușit să rezolvăm problema cu încălcările drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite. În uh, acest parlament, țările din Golf au mulți prieteni și mai ales Emiratele, singura țară care a beneficiat de o liberalizare a vizelor. Emiratele Arabe Unite sunt uh, una dintre țările din lume care acceptă foarte mulți emigranți. 50% dintre, din, uh, din, din oamenii din Dubai sunt din Emirate. Avem și câțiva occidentali pe aici, pe acolo, uh, lucrând la multinaționale, însă marea majoritate sunt uh, muncitori angajați pentru marile lucrări faraonice oameni uh, de menaj și așa mai departe, înfeudați în sistemul de cafala. Însă nu spunem nimic, Emiratele sunt clienți buni, Franța și Germania, dar și Israelul le dau uh, uh, aplicații de spionaj pentru a supraveghea cetățenii proprii și mai ales pe apărătorii drepturilor omului, cum ar fi uh, Osama al-Najjar și Nasser bin Gait. Țara care este cea mai vinovată este Franța, pentru că dă foarte multe arme, furnizează foarte multe arme. Asta a spus și presa franceză. Sunt arme folosite în Yemen, încălcând tratatul privind comercializarea armelor și cu criza umanitară în consecință. Deci trebuie neapărat să existe un embargo împotriva vânzării de arme să se ceară Emiretelor Arabe Unite să-și respecte angajamentele internaționale și să fie liberați toți prizonierii de opinie și cerem ca și statele noastre să-și respecte la rândul lor toate angajamentele luate. Vă mulțumesc! Mm, Mulțumim. Are cuvântul domnul Stehovski. Un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că am fost întotdeauna de partea oprimaților în întreaga lume. De aceea, cazul lui Ahmed Mansur nu ne este necunoscut. Este un activist pentru drepturile omului care a fost uh, deja condamnat la ani de închisoare uh, pentru informații uh, false și așa mai departe, um, acuze care nu, nu fac obiectul unor infracțiuni a fost deja uh, condamnat la 10 ani de închisoare. Trebuie să avem un dialog cu guvernul Emiratelor ca să vedem dacă această hotărâre de justiție încarcă drepturile omului. Nu suntem mulțumiți de textul final al acestei rezoluții. În loc să ne limităm uh, la elemente concrete, sau inclus în, în rezoluție o serie de lucruri uh, false. Cred că Parlamentul European ar trebui să fie mai credibil și să încerce în rezoluțiile sale să se limiteze la ceea ce este concret și nu să intre pe terenul ideologiei. Mulțumesc. Acestea au fost declarațiile autorilor rezoluției. Domnul Zdehovski a, avut, a luat cuvântul și numele PPE-ului. Acum din partea socialiștilor, doamna Julie Ward. Continue. Situația drepturilor omului se înrăutățește în continuare în zona Golfului. UE și statele membre, prin urmare, trebuie să au o poziție clară împotriva atacurilor la adresa apărătorilor uh, omul, drepturilor omului. Ahmed Mansur a fost uh, a, primit o hotărâre judecătorească. Din păcate, ni s-au confirmat știrile cum că în timpul detenției a fost supus la tortură. Informații cum că nu ar fi avut acces la familia sau la conciliere juridică au fost de asemenea transmise. Guvernul din Emiratele Arabe trebuie ca trebuie să le elibereze imediat și necondiționat pe Ahmed Mansur și să renunțe la toate capetele de acuzare. E un deținut politic care a fost deținut pentru că și-a exprimat opiniile pe mediile sociale. Discriminarea împotriva femeilor, de asemenea, ceva ce se întâmplă zi de zi în această țară. Libertatea lor de mișcare le este îngrădită, femeile sunt în continuare dependente de tutorii bărbați. Ca în multe locuri din regiune, apărătorii drepturilor femeilor sunt hărțuiți, arestați, sunt împiedicați să își desfășoare activitățile. Situația uh, drepturilor muncii e problematică de asemenea. Există practici abuzive foarte răspândite. UE trebuie să solicite în continuare să se facă progrese în ceea ce privește drepturile omului în Emirate companiile europene, guverne europene, în continuare au uh, afaceri de miliarde în zonă. De aceea avem o răspundere și mai mare să cerem să se respecte cele mai înalte standarde ale drepturilor omului. Vă mulțumim, doamnă Julie Ward. Acum are cuvântul domnul Urban, Urban Crespo. În 2000. Mulțumesc, domnule președinte. În 2015, domnul Mansor denunța faptul că autoritățile uh, dețineau diverse uh, personalități care criticau guvernul. Se utiliza după aceea tortura și violența sexuală pentru a obține mărturii și persoanele respective erau condamnate fără niciun fel de garanție respectată. În ziua de astăzi, în urma denunțelor făcute uh, pe rețelele de socializare, acest activist, domnul Mansur, este uh, întemnițat și a suferit de pe urma torturii. De multe, de puține ori se vorbește despre torturile și violențele din această țară care este aliată al UE, o țară care uh, sub uh, uh, umbrela activității împotriva terorismului comite și săvârșește astfel de torturi. Practic se sancționează criticile pașnice față de politicieni și funcționarea statului. Este un stat în care armele și tehnologia de supraveghere cibernetică este utilizată și această tehnologie vine din partea companiilor europene. Toate acestea ne arată că fără armele pe care noi le trimitem, o bună parte din aceste represalii pur și simplu n-ar fi cu putință. Domnul Mansor a fost uh, spionat cu ajutorul acestor programe și dânsul arată că cauza unei bune părți a acestei violențe în regiune este uh, disperarea și extremismul practic este în creștere atunci când speranța este în scădere nu putem uh, promova și mai mult această lipsă de speranță. Trebuie să cerem eliberarea prizonierilor de conștiință, a prizonierilor politici, să se pună capăt torturii și să se facă un embargo asupra vânzării acestor tehnologii de supraveghere, pentru că altfel suntem complicii acestor torturi care au loc în Emiratele Arabe Unite. Dincolo de declarații, trebuie să arătăm care este atitudinea noastră concretă și să adoptăm un embargo asupra armelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Aș vrea să cer oratorilor să dea dovadă de un pic de disciplină în respectarea timpului. Domnul Corau, un minut. Grazie, prezident. Mulțumesc. Și ultima voce liberă din Emiratele Arabe Unite a fost uh, redusă la tăcere. Ahmed Mansour era ultimul activist din Emirate care mai îndrăznea să critique în public autoritățile și a plătit acest afront cu o condamnare la 10 ani de închisoare. Mai putem tolera o astfel de atitudine din partea acestei țări față de drepturile omului și față de cei care mm, <laughs> îndrăznesc să numească drepturile omului? Ce mai putem aștepta de la o țară care e pe locul 170 ceva în ceea ce privește indicile de libertate umană? și unde cineva care își arată simpatia față de Qatar riscă să fie întemnițat. Legea antiterorism este o lege care are o definiție foarte vagă a delictelor și le oferă autorităților putere ample pentru a-i persecuta pe dizidenți și pe activiști. De aceea e de datoria noastră să le cerem statelor membre să facă tot posibilul pentru ca uh, de pe continentul european să nu mai fie trimise acolo instrumente de supraveghere pentru a-i uh, supraveghea pe toți acești activiști. Trebuie să cerem eliberarea imediată și necondiționată a lui Ahmed Mansour. Vă mulțumim, domnule Corau. Acum, în numele grupului ENF, are cuvântul domnul Schaffhauser. Anumite state musulmane, spre osebire de țările noastre, dragi colegi, au înțeles care este um, pericolul la adresa libertății uh, constituit de frații musulmani. Alte țări au clasat această organizație ca fiind o organizație teroristă. Însă, de multe ori, um, statele își protejează um, propriile uh, populații. Um, frații musulmani sunt folosiți de către Qatar, de exemplu, uh, pentru, a, pentru ingerințe în Emiratele Arabe Unite. Domnul Mansur, uh, fie că vrea sau nu, este un pion în acest joc. El face parte din frații musulmani și um, este afiliat uh, unei organizații finanțate de Soros um, care încearcă să uh, destabilizeze statele noastre. Um, trebuie să combatem uh, terorismul. Aș, aș dori să adaug că avem de-a face cu un recidivist. Mulțumesc foarte mult. Domnul Can, un minut. Domnule președinte, Ahmed Mansur a fost uh, simbolul uh, libertății de exprimare și a libertății de întrunire în Emiratele Arabe Unite. El a fost uh, urmărit de mulți ani de la ultima noastră dezbatere din 2011. Mansur a fost um, condamnat la 10 ani în închisoare pentru postările făcute pe Twitter. Toate acestea obstaculizează agenda libertăților care a fost adoptată. Vă rog să încetiniți un pic ritmul, dacă se poate. Vocile care nu sunt de acord cu uh, legile uh, și represaliile din uh, Emiratele Auribe nu se pot exprima fără teamă. Comisarul ONU pentru drepturile omului a vorbit în acest sens în urmă cu câteva săptămâni. Cerem eliberarea imediată a lui Ahmed Mansur în conformitate cu legislația și standardele pentru drepturile omului la nivel internațional. Este vorba de o țară care este parte a Consiliului pentru Drepturile Omului, deci nu putem cere mai puțin. Mulțumesc. Și acum, doamna Ghil, pentru un minut, vă rog. Mulțumesc. Deja am auzit despre activistul Ahmed Mansur, întemnițat pentru 10 ani deoarece și-a exercitat dreptul de a-și exprima opiniile online. Singurul său delict a fost să promoveze libertatea de expresie în mod pașnic și să uh, transmită aceste opinii. A fost amenințat, a fost întemnițat, i s-a refuzat accesul la un avocat, nu a putut primi vizite și a fost, se pare, supus și la tortură s-au folosit, folosește deci securitatea de stat în mod exagerat uh, pentru a combate activiști uh, de genul domnului Mansur, care sunt deținuți arbitrar, sunt răpiți de către autoritățile statului, care nu dau socoteală nimănui. Am o întrebare pentru comisie. Ce a făcut tu pentru a face față acestor dispariții forțate când s-a negociat recent acordul de cooperare cu Emiratele Arabe Unite? Ce se întâmplă de Ahmed Masur a făcut apel la Curtea Supremă împotriva acestei sentințe. Cum se poate asigura oie că va fi un proces corect? În al treilea rând, uh, legea cu privire la ciber, uh, cybercriminalitate a fost modificate, re, modificată recent uh, și s-au introdus sancțiuni și mai recente. Deci ce crede Comisia despre supravegherea electronică a activiștilor în această țară? și dialogați despre asta cu acest partener, mulțumim. Vă rog să disciplinați timpul alocat. Acum trecem la Catch the Eye. Domnul Faria, primul. Un minut. Ahmed Mansour era até ao passado mês de maio uma das últimas vozes abertamente. Ahmed Mansour uh, a fost ultima dintre ultimele voci uh, critice față de Um, guvernul Emiratelor Arabe Unite. În martie a fost um, deținut în mod arbitrar și condamnat la 10 ani uh, de închisoare. Ceea ce a solicitat el erau um, niște cerințe pașnice, uh, solicita alegeri libere. Este vorba de simpla Um, libertatea de exprimare nu este o amenințare la pacea și armonia socială, așa cum uh, au spus autoritățile. Ahmed Mansur trebuie să fie eliberat imediat, uh, la fel și ceilalți deținuți uh, de conștiință. Emiratele Arabe Unite trebuie să-și respecte angajamentele internaționale, să suspende pedeapsa capitală și să respecte libertățile personale. Mulțumim foarte mult. Domnul Kelly, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o legătură puternică cu Emiratele Arabe Unite și de aceea ne așteptăm la progrese din punct de vedere economic și din alte puncte de vedere. Totuși, Nu toată lumea uh, se bucură de libertate în această țară, un lucru care nu poate fi acceptabil. Așa se întâmplă și cu Ahmed Mansur, care se află acum la închisoare pentru că și-a exprimat punctul de vedere pe rețelele de socializare, pentru că nu a fost de, guvern, uh, a fost de acord cu guvernul și acesta nu a fost mulțumit. Iată, se află la închisoare în această cauză de ceva timp și uh, nu are dreptul la vizite. E normal să dezbatem asupra acestui caz astăzi și să facem presiune asupra Emiratelor Arabe Unite pentru a le libera pe domnul Mansur și pe cei ca el. Emiratele au făcut progrese esențiale din punct de vedere economic, dar uh, ar trebui să se asigure ca libertățile fundamentale să fie respectate pentru toată lumea, inclusiv pentru domnul Mansur. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor, domnul Marias. Mulțumesc mult, domnule președinte. În Emiratele Arabe Unite, precum și în alte țări din uh, zona Golfului Persic, nu există o democrație reală. Activiștii drepturilor omului sunt uh, torturați, sunt reprimați, uh, protestatarii de asemenea sunt închiși și, în general, întreaga populație e oprimată și, bineînțeles, că există, sunt discriminate femeile care nu au niciun fel de drepturi ale muncii. Și, în continuare, e, există și pedepsa capitală. Eu cred că trebuie să transmitem un mesaj foarte clar către Emiratele Arabe Unite din partea Uniunii Europene. În Yemen are loc un masacru. Masacru care se face cu ajutorul armelor exportate din Uniunea Europeană. Deci noi trebuie să cerem să se ia măsuri împotriva uh, Emiratelor Arabe. Deci cuvintele nu ajung. Trebuie făcut mai mult. Domnul Castaldo are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, până la urmă reușim să vorbim despre domnul Ahmed Mansur. Uh, un blogger din Emirate care până acum un an era singura voce independentă care încă nu fusese întemnițată. L-a mm, denunțat multe mm, uh, încălcări ale drepturilor omului. A fost acuzat că ar fi promovat sectarismul și ura pe internet prin informații false. Dar el doar uh, uh, încurajează libertatea de expresie într-o țară care, uh, deși e absurd, face parte din ONU la drepturilor omului. Pe de altă parte, noi în continuare oferim tehnologie de supraveghere acestor regimuri care vor uh, reduce la tăcere orice voce critică. Cerem libertatea uh, Eliberarea imediată și necondiționată a domnului Mansur și a celorlalți uh, deținuți de prizonieri de conștiință și să se pună capăt exporturilor de tehnologii de supraveghere către aceste țări. Nu putem să mai fim în continuare complici uh, silențioși uh, pe spatele acestor persoane. Domnul Polceac. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já se chci zastat. Mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să intervin pentru Ahmed Mansur um, și să fac apel la, la um, eliberarea, pentru eliberarea lui. Dar aș vrea să-i răspund domnului Schaffhauser. Este singurul care a spus că domnul Mansur ar trebui să rămână în închisoare. Este uh, foarte tulburător uh, să asculți un deputat european uh, spunând astfel de cuvinte. Pentru mine este important uh, să spun că situația se deteriorează în golf când vine vorba de drepturile omului și nu trebuie să rămânem uh, tăcuți uh, când vine vorba de Emiratele Arabe Unite. Domnul Mansur este deținut, este torturat, uh, i s-a negat dreptul de a avea un avocat. Trebuie să ne exprimăm împotriva acestor practici. Bineînțeles, nu sunt uh, în totalitate mulțumit de toate formulările din rezoluție, însă domnul Mansur trebuie uh, uh, eliberat. Mulțumesc, spune președintele. Ultimul vorbitor va fi domnul Rubic. Mulțumesc, domnule președinte. Pentru mine este clar că libertatea de exprimare este una dintre realizările cele mai mari, în special în Uniunea Europeană în dezbaterea despre, am avut dezbateri uh, despre Brexit, despre libera uh, circulație a persoanelor și așa mai departe. Uh, am discutat cu persoane din Emiratele Arabe Unite și sunt foarte mulți oameni competenți acolo. Vedem că există oameni acolo care vor să trăiască cu valorile noastre și care înțeleg foarte bine ce poate să le ofere Europa cetățenilor și ce le oferă Europa cetățenilor săi. Cred că ar trebui să continuăm uh, Um, cooperarea și când uh, um, și când mergem în uh, Emiratele Arabe Unite să discutăm despre asta, de libera exprimare, despre libertatea presei, pentru că ea îmbogățește cultura. Din experiența noastră practică am înțeles că este cea mai bună metodă de a discuta unii cu alții. Mulțumim, domnule Rubic. Doamna comisar, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Emiratele Arabe Unite este prima țară din zona Golfului cu care uh, Uniunea Europeană a stabilit un dialog pe marginea drepturilor omului am avut ultima întâlnire în iulie la Abu Dhabi. De la prima întâlnire în 2013 până acum am abordat mai multe domenii de îngrijorare și s-au făcut progrese, de exemplu în ceea ce privește chestiunile de gen sau toleranța religioasă. Există totuși în continuare îngrijorări în mai multe domenii, cum ar fi libertatea de exprimare și de întrunire, dreptul la un proces echitabil, drepturile activiștilor pentru drepturile omului. Toate acestea sunt puncte pe care le-am abordat uh, de fiecare dată în timpul dialogului nostru. Cerem în continuare un angajament clar și transparent, astfel încât Uniunea Europeană să susțină Emiratele Arabe Unite în angajamentele sale în ceea ce privește drepturile omului. Un prim pas concret a fost aceea de a întări schimburile de informații. În ciuda obstacolelor existente, nu există o altă alternativă pentru a continua angajamentul în acest sens. Prin delegația noastră de la Abu Dhabi, am avut o atitudine foarte activă și urmărim îndeaproape situația pentru drepturile omului incluzând aici și cazurile individuale. Cazul lui Ahmed Mansur este unul pe care îl urmărim îndeaproape. Domnul Mansur, care în 2015 a fost uh, laureat al uh, Premiului pentru Drepturile Omului Martin Enals, a fost uh, condamnat la 10 ani închisoare în iunie anul acesta pentru publicarea unor informații false pe rețele de socializare și pentru publicarea unor informații care incită la ură. Noi am cerut informații de la Emiratele Arabe Unite în legătură cu situația sa, starea de sănătate și detalii legate de procedura de apel și procesul în sine. Am reiterat de fiecare dată faptul că poziția de principiu asupra activiștilor pentru drepturile omului și libertatea de exprimare este cea în conformitate cu ghidul pe care îl avem pe această temă. Vă pot asigura că avem o atitudine proactivă în ceea ce privește cazul domnului Mansur și urmărim îndeaproape situația activiștilor în general la nivelul instituțiilor respective. Suntem îngrijorați de stabilitatea și securitatea din regiune, dar suntem convinși că securitate și stabilitate nu poate exista fără respectarea libertăților fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar! Am primit șase proiecte de rezoluție. Se încheie acum dezbaterea și rezoluțiile vor fi uh, votate un pic mai târziu, peste jumătate de oră. Trecem acum la următorul punct. Este vorba de detenție arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang. Primul vorbitor Domnul Butikofer, pentru un minut și jumătate, în calitate de autor. Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, guvernul, conducerea comunistă a Chinei creează în Xinjiang un stat autoritar extrem în care sute de mii, dacă nu chiar un milion de cetățeni uiguri uh, și kazahi sunt deținuți. Ca uh, motivație se dă uh, combaterea terorismului. Cine crede că prin reprimarea generală poate combate terorismul, de fapt nu face decât să se asigure că teroriștii se pot pierde în mulțime. Cine vrea să Uh, combate terorismul, trebuie să se uite la experiența din Irlanda de Nord sau din Tirolul de Sud. Mi se pare remarcabil că uh, China devine mai puternică, însă Partidul Comunist Chinez se simte atât de slab încât nici măcar nu respectă propriile legi față de proprii cetățeni și nu respectă libertatea religioasă. Mi se pare remarcabil că uh, Uh, China în afară um, face propagandă pentru visul chinez, dar în interior reprimă visurile propriile, propriilor săi cetățeni dacă nu corespunde exact cu standardul. Iar China, în plus, exportă acest tip de reprimare. Trebuie să uh, combatem asta. Aș dori să îl amintesc pe Ilam Toti, un uh, economist uigur uh, care de mult timp este în închisoare în China pentru că și-a exercitat libertatea de exprimare. Îi vom reaminti uh, numele um, în cât se poate de des. Mulțumesc, domnul Belder, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să-mi uh, închipui cum uh, uigurii sunt o prezență de nedorit în această provincie Xinjiang. Practic, uh, autoritățile chineze <laughs> nu fac decât să testeze echipamente de supraveghere și persoanele sunt tratate doar ca niște elemente din acest joc. Dacă securitatea uneori, dacă întrebăm oamenii uh, dacă se tem din cauza tuturor acestor măsuri de securitate, mulți spun că da. Deci foarte multe persoane sunt uh, de asemenea internate în uh, tabere de reeducare. Și autoritățile chineze frecvent fac vizite între ghilimele prietenoase familiilor acestora, E o politică răzbunătoare, antireligioasă, e o politică de asimilare forțată uh, impusă de Beijing și asta atrage atenția uh, lumii întregi și sper uh, să acționăm. Domnul Corau, din nou avem tabere, lagăre de concentrare. Cum altfel să explici ce se întâmplă în Xinjiang? Campania din Xinjiang încearcă să elimine um, amenințarea teroristă, se spune, însă, de fapt, uh, încearcă să uh, stabilească tabere de reeducare sau tabere de muncă. În jur de un milion de persoane sunt arestați în mod arbitrar în astfel de tabere și sunt supuse îndoctrinării colective, pedepselor colective, torturii, fără niciun fel de drept uh, procesual. Motivul este foarte simplu, pentru că aceste persoane nu sunt chinezi uh, Han. Dragi colegi, trebuie să analizăm situația înainte de a lua decizii, uh, pentru că uh, China încalcă în mod grav uh, drepturile omului, pentru că acolo nu există nimeni care să respecte aceste drepturi. Iată de ce, dacă vedem uh, încălcările și abuzurile din Xinjiang, sper ca Uniunea Europeană să ia măsurile adecvate pentru a fi pe măsura gravității situației. Sancțiunile țintite uh, față de aceste cazuri ar trebui să fie luate imediat, fără amânare. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, domnul Leinan, pentru trei minute. Domnule președinte, dragi colegi, China în ultimele decenii a dat dovadă de o evoluție, de o dezvoltare economică impresionantă, care din păcate nu a fost acompaniată de o dezvoltare în ceea ce privește drepturile omului și libertățile fundamentale. Din potrivă, vedem mai degrabă regrese. Acest parlament de mai multe ori a abordat chestiunea drepturilor omului în China și a adoptat rezoluții. Astăzi, șapte grupuri politice depun o rezoluție privind încălcarea drepturilor omului în provincia Xinjiang. Uh, ce auzim de acolo e greu de crezut. Un milion de oameni în așa numite tabere de reeducare, controlul total asupra oamenilor prin sisteme tehnologice moderne și Uh, oprimare a celor care trăiesc uh, în străinătate. Ni se spune că există motive de securitate, că există terorism, separatism fiecare uh, stat, bineînțeles că poate să-și garanteze ordinea publică, însă măsuri excesive și colective împotriva uh, unor uh, întregi etnii și regiuni uh, sunt inacceptabile, iar China își pierde mult din credibilitate în lume prin asta. Germania și Suedia au început să nu mai, uh, depo- să nu mai uh, returneze kazah și uiguri uh, pentru că se tem de ceea ce ar putea să li se întâmple dacă uh, sunt repatriați uh, și nu putem decât să facem apel la celelalte state să facă la fel. Însă uh, toată lumea care merge în China, uh, reprezentanții statelor membre, trebuie să abordeze aceste încălcări ale drepturilor omului. Această rezoluție uh, se bucură de un sprijin foarte larg al acestui Parlament și sper că partea chineză va reacționa la asta. Yeah. Mulțumim, domnule Leinen. Domnul Chiuciuc, un minut. Well, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Din păcate, etnic, uh, minorități etnice musulmane uigure din Xinjiang sunt supuse la detenție arbitrare, la tortură, la îngrădirea practicilor lor religioase. Nimic nu poate justifica ce se întâmplă. Au dispărut forțat un milion de persoane. Oameni nevinovați, mame, copii, tați, prieteni, cu toți au dispărut. Unde sunt toți acești oameni? Ce se întâmplă în așa numitele tabere de reeducare? Se pare că sunt despărțiți copiii de familiile lor. Nu ne imaginăm că pot fi uh, comise atâtea încălcări ale drepturilor omului. Eu cer ca cei care sunt deținuți arbitrar să fie eliberați, să fie eliberați prizonierii politici, cum ar fi Hamtohi. Începând cu această rezoluție, cerem mai multe acțiuni concrete, soluții. Vrem o anchetă independentă în această regiune. Mulțumesc! Mulțumim! Trecem acum la Pimenta Lopez. Președinte, a rezoluție bazată pe alegații date por confirmar sau informații. Mulțumesc, domnule președinte. Am primit informații din partea unor organe din Statele Unite și se pare că uh, unii încearcă să își asume încercarea de independență. Se pare că este o atitudine de-a dreptul uh, ipocrită să se facă represalii împotriva activiștilor pentru drepturile omului și pentru a-i utiliza ca o scuză pentru a justifica diverse conflicte și războaie în care sunt implicați în Africa și în altă parte. Uniunea Europeană și Parlamentul n-au niciun drept să predice aici în legătură cu drepturile omului pentru că trebuie să recunoaștem importanța economică a Chinei și faptul că acesta este principalul obstacol uh, pentru a face critici față de ea. Iată de ce avem dezbatere în această dimineață. Mulțumesc! Aș vrea să-i rog pe vorbitori să încetinească un pic ritmul intervenției de dragul interpreților. Domnul Tocheș, pentru două minute. Let me ca introducere aș vrea să urez bun venit uh, în rândul nostru domnului Dolco Nisha, președintele uh, uh, Congresului Uigur, un luptător neobosit pentru poporul său. Bun venit! În septembrie 2018 s-a adoptat cu o mare uh, majoritate raportul privind relațiile UE-China. Documentul sublinează că parteneriatul strategic cuprinzător între cei doi parteneri se bazează pe principii precum statul de drept, drepturile omului și democrația. Se spune că uh, încrederea reciprocă uh, trebuie să fie consolidată. În spiritul acestui document doresc să intervin în numele celor uh, aproximativ un milion de uiguri și cazași deținuți în centre de reeducare. Statul chinez, cu cinism, uh, neagă existența acestor lagăre de concentrare moderne. Comunitatea uigură, aproximativ 10 milioane de persoane, o națiune întreagă, fiecare, eh, eh, fiecare membru al acestei comunități este supravegheat, eh, iar drepturile sale fundamentale de libertate, inclusiv religioasă, îi sunt încălcate. Fac apel la autoritățile chineze să pună capăt imediat politicilor care au ca obiectiv ștergerea identității uigurilor un partener strategic, un parteneriat uh, și strategic și încredere reciprocă. Putem vorbi despre asta numai când uh, drepturile tuturor cetățenilor chinezi sunt respectate și la fel și demnitatea lor. Trebuie să ne unim forțele pentru a ne opune Chinei. Interesele noastre uh, economice nu pot constitui un obstacol în calea dialogului sincer și în calea unor cereri legitime privind drepturile omului. Mulțumim foarte mult, spune președintele. Domnul Kellam, în numele PP, aveți un minut. Mulțumesc. China nu are de ce să se teamă de minoritățile sale. Este cea mai mare națiune din lume. Tocmai de aceea este ilogic și uh, cât se poate de indignant să vedem uh, un milion de uiguri uh, reprimați sistematic. Uh, practic li se uh, refuză propria cultură, identitate și religie. Uh, aproximativ un milion de uiguri sunt uh, deținuți în tabere de reeducare. Facem apel la guvernul chinez să pună capăt uh, practicii de uh, încarcerări uh, în masă arbitrare. De asemenea, facem apel la Comisia Europeană și la guvernele statelor membre uh, Uh, să abordeze în mod sistematic uh, subiectul încălcării drepturilor omului în provincia, provincia uh, Xinjiang um, în discuțiile cu partenerii chinezi. De asemenea, facem apel la protecția diasporei uigure în statele UE, mai ales să, să nu returneze aceste persoane. Mulțumesc, spune președintele. Doamna Giufrida, numele SND. Parliamo purtroppo di circostanțe. Din păcate vorbim despre niște situații care se tot repetă și care au fost denunțate nu doar de floarea jurnalismului internațional, ci și de înalți funcționari ai Comisiei Europene. Și noi tot denunțăm aici grave încălcări ale drepturilor omului. Locuitorii din Xinjiang sunt supuși unor controle zilnice din partea po- uh, poliției. Sunt proceduri de recunoaștere facială, interceptări telefonice și există acum și tabere de um, detenție masive. Ce se dorește? Eliminarea acestei minorități etnice Știm deja că e o minoritate care riscă multe. Există pedepsa capitală în continuare în China, există o lege împotriva terorismului care permite o aplicare arbitrară a legii. Ui, ar trebui să se opună um, acestor practici, să fie un apărător a drepturilor minorităților, a drepturilor uigurilor și să le ceară țărilor tețe să considere cu atenție cererile de protecție internaționale um, care vin și din partea altor minorități, cum ar fi kazahii. Mulțumesc. Mulțumim, domnul Demes Macar. De gedachten zijn vrij. Wie kan ze beletten? beginvers van een... Mulțumesc, dragi colegi. Cine poate să-i controleze? Iată ce spunea un lider protestator din Germania în urmă cu ceva timp. Exact același lucru se întâmplă și în China, în această uh, regiune Xinjiang, unde se luptă împotriva tot ceea ce nu este chinez și unde kazahii și uigurii sunt uh, arestați în masă împotriva voinței lor și sunt puși în uh, tabere de reeducare într-o încercare de a fi purificați și vindecați de ideologiile de care se pare că suferă. Sunt intimidați, izolați și spionați. În ciuda faptului că China se deschide spre lume, există totuși o mașinărie de stat uh, care uh, avansează fără milă. China este una din ultimele în ceea ce privește indicatorul pentru drepturile omului. Ar trebui să cerem autorităților chineze să închidă aceste tabere, să elibereze pe prizonieri și să permită o adevărată libertate, pentru că fără libertate nimic nu poate exista. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, din partea grupului ALDE, domnul Paet. Lately. Mulțumesc. În ultima vreme, uh, comunitatea internațională nu mai acordă atâta atenție încălcărilor drepturilor omului în China din motive uh, Uh, pragmatice. Însă țara care dorește să fie o superputere nu trebuie să aibă voie să, își, să încalce drepturile cetățenilor săi. Conform ONU, până la un milion de uiguri sunt uh, deținuți în tabere de reeducare uh, fără să aibă acces la uh, un fel de, vreun fel de asistență juridică. Familiile lor nici măcar nu știu dacă sunt în viață. Colectarea de probe ADN, uh, GPS-uri în uh, mașini, în telefoane, camere video instalate în casele acestor oameni. Sunt numai câteva exemple de cum sunt hărțuiți. Chine, guvernul chinez trebuie să îi elibereze pe toți cei deținuți în mod arbitrar în aceste tabere. Și să uh, publice numele celor care au dispărut. China trebuie să pună capăt uh, reprimării sistematice și să respecte angajamentele sale uh, asumate în cadrul tratatelor internaționale privind drepturile omului, iar Uniunea Europeană trebuie să uh, abordeze aceste, uh, acest subiect la, la reuniunile cu partenerii chinezi la toate nivelurile. Mulțumesc, spune președintele, domnul Castaldo, numele EFDD. Mulțumesc Nimeni nu putea să spună un cuvânt. Erau uh, tăcuți, ca muții. Se temeau să spună ceva greșit. Sair Agul, Said Udbai, fost uh, profesor într-o tabără de reeducare a declarat aceste lucruri. Sunt niște tabere ca niște lagre de concentrare în munții din Xinjiang, unde aproape un milion de uiguri și de kazahi sunt deținuți arbitrar. O cifră nesigură, deoarece nu există nici măcar registre publice cu deținuții. Din păcate, aceste structuri există în realitate, ca și numeroasele încălcări ale drepturilor acestor minorități. Dispariții forțate, cum ar fi cea lui Ghileam Toti, intimidări împotriva diasporei, chiar și în statele noastre membre. Rudele Uh, refugiaților uh, în străinătate sunt amenințate de autoritățile chineze. Avem obligația juridică și morală de a cere liberarea imediată a tuturor deținuților din aceste centre ilegale care trebuie desfințate. UE nu poate și nu are cum să facă business as usual cu China, deci nu putem să continuăm ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Mulțumim, domnule Castaldor. Acum, domnul Schaffhauser din partea NL. La provin... Mulțumesc. Regiunea Xinjiang, pe care am vizitat-o în urmă cu aproximativ 20 de ani, este de mult timp un adevărat teatru al nemișcări separatiste armate, care a realizat multe atentate și este alimentată de un islamism militant. Iată, într-un astfel de context, ce credeți dumneavoastră? Ar exista vreun stat care să nu supravegheze uh, moscheile extremiste sau pe extremiști? Iată ce face și China. Cei care vorbiți de tabere de concentrare cu 2 milioane de deținuți, așa cum a făcut-o un membru al Comitetului pentru Eliminarea Discriminărilor Rasiale de la Geneva, ONU, pe 13 august 2018, intră în ridicol. 2 milioane sau 1 milion, cum se spune aici, reprezintă o jumătate din populația Parisului. Iată deci de unde vine mitul arestărilor arbitrare în masă. Cred că ar trebui să luptim, luptăm împotriva unor astfel de știri false și nu să o promovăm prin adoptarea rezoluției. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Kelly, pentru un minut. John. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi discutăm deteriorarea protecției drepturilor omului de către autoritățile chineze, în special în ceea ce privește minoritățile etnice. Condamn cu forță deținerea minorităților etnice, precum și supravegherea uh, în masă a vieților de zi cu zi prin mijloace tehnologice aceste subiecte trebuie abordate la toate nivelurile politice în uh, reuniunile cu uh, responsabilii chinezi pentru a uh, preveni o deteriorare a situației a situației. Solicit eliminarea, um, eliberarea, mă scuzați, imediată a celor deținuți arbitrar. Dreptul la um, asociere și la exprimare trebuie să fie protejat drepturile omului, democrația, statul de drept uh, sunt baza relației de lungă durată între UE și China. Angajamentul UE de a uh, apăra aceste valori și uh, interesul exprimat de China de a adera la ele uh, solicită o uh, reacție puternică din partea Uniunii Europene. Mulțumesc. Vă mulțumesc îmi cer scuze, uh, n-am văzut cartonașul albastru uh, ridicat de domnul Polciac. Uh, cred însă că dorea să se adreseze vorbitorului anterior, dar l-am văzut prea târziu, îmi cer scuze, nu mai are sens. Trecem la următorul vorbitor, domnul Tremosa Ibalsels. Un minut. Mulțumesc. Dragi colegi, eu salut această rezoluție în legătură cu detențiile masive ale uigurilor și kazahilor în provincia, în regiunea autonomă Xinjiang. Uh, îl salut pe domnul Golconisa, președintele Congresului Mondial al Uigurilor, prezent astăzi aici. Respectarea drepturilor omului, a democrației și a statelor drepte ar trebui să fie esențiale, centrale în relația dintre UE și China. În rezoluție condamnăm acest uh, regim care oprimă din ce în ce mai mult uh, minoritățile, mai ales uh, cea uigură și kazahă. Cerem autorităților chineze să pună capăt detențiilor masive și să închidă toate taberele unde un milion de oameni sunt uh, deținuți. Cerem de asemenea să se efectueze o anchetă independentă în provincia Xinjiang. Cerem guvernului de asemenea să elibereze să elibereze pe Ilam Toki, uh, universitarul uh, uigur. China e o ca țară bogată, bogată și încercește diversitatea etnică și religioasă de la tibetan la uiguri. Nu ar trebui să se teamă de ei. Trebuie să-i uh, recunoască și să-i protejeze. Astfel, uh, China ar fi o țară și mai măreață. Libertate uigurilor, libertate Tibetului, Chinei de altfel. Mulțumim, domnul Parker. Thank you. China is a critic... Mulțumesc. China este un actor internațional esențial și importanța sa va crește pe viitor. Fiind un astfel de actor important în Consiliul de Securitate al ONU, aduce, al NATO aduce într-adevăr și responsabilități, creșterea securității și a prosperității pentru cetățenii în lumea întreagă. Totuși, multe state din lume nu respectă drepturile omului, dar un actor atât de important care nu acordă importanță unor astfel de probleme arată cât de important este să o facem la nivel global. E adevărat că se spune că se luptă împotriva islamului uh, terorist. Totuși se pare că în 5 ani că s-a trecut peste o anumită limită și se urmăresc în general toți uh, cetățenii din Xinjiang. China trebuie să hotărească ce fel de viitor ne dorim cu toții, pentru că respectarea drepturilor omului trebuie să facă parte din acest viitor. Mulțumesc și acum, domnul Șogor, un minut. De mult timp uh, există îngrijorări grave față de drepturile omului în China, însă evoluțiile recente uh, arată o degradare a situației. Uh, încurajată de tăcerea democrațiilor occidentale, China și-a um, dezvoltat eforturile împotriva grupurilor etnice precum uigurii, tibetanii, kazahii unele dintre evoluțiile cele mai tulburătoare au loc acum în uh, regiunea autonomă uigură, cu uh, taberele de reeducare. Human Rights Watch a comparat aceste uh, tabere de reeducare cu o gaură neagră în care oamenii um, sunt um, băgați, în ace- băgați, dar niciodată nu reușesc să iasă din ele. Tocmai de aceea este atât de greu să estimăm câte persoane au fost absorbite de aceste găuri negre. Uh, Știm că uh, aproape fiecare familie din diaspora, din diaspora uigură are uh, o persoană, o rudă uh, care a dispărut. Mulțumesc, domnul Hetman. Mulțumesc, domnule președinte. Situația uigurilor și kazahilor în nord-vestul Chinei, regiunea Xinjiang, poate fi descrisă pe bună dreptate drept genocid cultural. Adulții uiguri sunt în, plasați în tabere de reeducare, copiii sunt uh, separați de familii și plasați în orfelinate. Deci se dorește distrugerea identității culturale a acestei uh, minorități. În 2017, 45 de orfelinate pentru câteva mii de copii au fost construite de guvernul Chin nesc cu sute de mii de dolari. Se folosește tehnologia modernă pentru a supraveghea această minoritate. În Human Rights Watch, în raportul Human Rights Watch se spune foarte clar ce se întâmplă. Trebuie să solicităm guvernului chinez să închidă aceste tabere imediat și să elibereze toți deținuții politici și să pună capăt de reprimării acestor minorități. De asemenea, ar trebui ca jurnaliștii și observatorii independenți internaționali să aibă acces la regiune pentru a monitoriza situația. Vă mulțumim foarte mult. Acum trecem la procedura KHDI. Avem foarte puțin timp, deci vă rog să dați dovadă de multă disciplină. Polciac este primul care intervine. Pane předsedo, já jsem chtěl v té své modré kartě reagovat. Mulțumesc, domnule președinte.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 și domnul Lopez, care consideră că Parlamentul European nu, nu este autorizat pentru a vorbi despre drepturile omului în China, domnul Schaffhauser și Stânga Unită, poate că ar trebui să stea împreună. Eu vreau să vorbesc pentru drepturile uigurilor și ale kazahilor, pentru că e vorba acolo de un război de natură etnică. Ar trebui să fim pentru drepturile acestor minorități atunci când ne deplasăm în China pentru a avea dezbateri la mai multe niveluri. Mulțumesc. Domnul Khan, pentru un minut. Thank you, Mr. President. If any other... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă orice altă țară ar fi deținut un milion de oameni în tabere și ar fi forțat 11 milioane de oameni uh, într-un stat de supraveghere în masă, am uh, merge către, ne-am adresat direct uh, curții penale internaționale, măcar s-ar impune uh, sancțiuni. Trebuie să cerem cel puțin mai multă transparență, uh, însă Uniunea Europeană se teme uh, să ceară chiar și ceva mai multă transparență din partea Chinei Uh, din păcate, de această dată, rezoluția noastră uh, este doar o exprimare a îngrijorării. Fac apel la dumneavoastră și la Parlament să, ia, să luați măsurile posibile pentru a pune capăt încălcărilor drepturilor omului în Xinjiang. Uniunea Europeană trebuie să fie dispusă să adopte sancțiuni țintite împotriva celor responsabili uh, de uh, ceea ce se întâmplă uigurilor, uh, victime ale unor uh, lagăre de concentrare din secolul 21. Trebuie să evităm următorul uh, dezastru mondial. Mulțumesc, domnul Austrevicius. Un minut. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, minoritățile uigure și kazah din uh, China uh, au tot atras atenția comunității internaționale. Sute de mii de oameni din aceste minorități musulmane au fost uh, deținute în tabere condiții groaznice, tortură, restrângerea practicilor religioase și culturale, o încercare de a reeduca, de a reducea chiar și convingerile religioase. E greu de crezut încă uh, că în secolul 21 mai există astfel de tabere uigurii și kazahii trebuie să aibă dreptul de a-și alege propriul mod de a trăi, de a-și transmite tradițiile, cultura, credințele în statul chinez. Cer UE să pună în discuție această problemă și să ceară închiderea acestor tabere toate negocierile politice cu China. E o chestiune de importanță primordială. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Faria, un minut. Mulțumesc, domnule președinte doamnă comisar se pare că a devenit o obișnuință ca atunci când vorbim despre China să nu fie din uh, motive prea bune. Am văzut uh, declarațiile și rezoluțiile pe care le avem. Se vorbește despre uh, arestare arbitrară, încălcarea regulilor democratice, a libertăților fundamentale, și avem impresia că China este un adevărat uh, campion mondial al autoritarismului pe lângă Venezuela și Rusia lui Putin. Situația s-a înrăutățit de când uh, actualul președinte al Chinei a ajuns la putere. Există represalii împotriva manifestanților pașnici pentru statul de drept în regiunea Xinjiang, această represalie se îndreaptă în special asupra celor de origine musulmană, uiguri și kazahi. Există restricții în ceea ce privește libertatea de religie și Uniunea Europeană trebuie să condamne aceste practici și să facă presiune asupra Chinei pentru a pune capăt acestor activități. activități. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Șoidrova, vă rog domnule președinte. Dragi colegi, după cum am auzit, situația din Xinjiang este cât se poate de alarmantă. Un milion de persoane deținute în tabere de reeducare. Xinjiang este cea mai mare închisoare din lume. Acești oameni se presupune că ar fi sprijinit terorismul. Este un exemplu de cum se poate uh, instrumentaliza lupta împotriva terorismului și folosi împotriva întregii populații. Pe 1 octombrie uh, s-au înregistrat uh, mișcări uh, de masă de uiguri în uh, autovehicule din sud înspre nord, o, un transfer în masă de deținuți care ne amintește de, uh, vremuri, de vremurile lui Stalin. Tocmai de aceea fac apel către autoritățile chineze să pună capăt reprimării uigurilor. Sunt de acord de asemenea uh, ca Uniunea Europeană să, țină, să ia în considerare sancțiuni țintite împotriva celor responsabili de această situație. Mulțumesc! Aș dori să-i rog pe colegi să ne permită să continuăm dezbaterea. Am să vă rog deci să fiți uh, să intrați în sală în liniște. Doamna Suița, un minut. Mulțumesc, domnule președinte salut această rezoluție care ne exprimă îngrijorări în legătură cu situația drepturilor omului din China. Drepturile omului ar trebui să fie un subiect important în relația dintre UE și China. Uigurii și kazahii întemnițați ar trebui eliberați și salut această rezoluție. Jurnaliștii, mai ales, nu au niciun drept de a spune ce se întâmplă în aceste lagăre de concentrare. Dacă ar fi fost o țară diferită, cu toții ne-am fi exprimat îngrijorările, însă când e vorba de China, lucrurile se schimbă. De aia mă bucur să discutăm despre acest subiect în Uniunea Europeană și să ne exprimăm îngrijorările în legătură cu situația drepturilor omului. Sper ca rezoluția noastră să ajute la eliberarea acestor persoane. Mulțumim! Următorul vorbitor, doamna Biencovska, doamna comisar. Și aș vrea să o ascultați cu mare atenție pe doamna comisar. Deci vă rog, concentrați-vă. Domnule președinte, domnilor și domnilor, Uniunea Europeană urmărește îndeaproape situația din Xinjiang și suntem îngrijorați um, în urma rapoartelor credibile care ne arată că situația activiștilor Președintele intervine. Dragi colegi, vă rog să faceți liniște și să ascultați cu atenție declarația importantă a doamnei comisar. În plus, există uh, observații clare uh, făcute de Comisia împotriva discriminării care trebuie avute în vedere. E vorba de taberele de reeducare, arestări uh, de natură politică, urmărirea minorităților uh, uigurilor și kazahilor, faptul că cei care sunt arestați în afara Chinei sunt întorși în China împotriva voinței lor. Uniunea Europeană cere Chinei să respecte uh, recomandările în mod uh, constructiv. Uigurii care se află în Uniunea Europeană au raportat că sunt supuși presiunilor pentru a se întoarce în China sau să ofere informații uh, celor din familia lor care au rămas acolo. Practic, uh, persoanele sunt uh, împiedicate să părăsească teritoriul uh, Chinei și cei care se întorc în China au de suferit. Uniunea Europeană cere statelor membre să acorde atenție situațiilor în care astfel de persoane cer protecție internațională și să se aplice principiul nereturnării. Uniunea Europeană este îngrijorată și de atitudinea autorităților în cadrul ultimului dialog pe tema drepturilor omului care a avut loc în iulie anul acesta. Situația din Xinjiang, libertățile fundamentale, drepturile persoanelor în cadrul minorităților, în special uiguri și kazah, sunt probleme care au fost abordate. Uniunea Europeană a cerut o misiune la fața locului în Xinjiang și accesul la taberele de concentrare și accesul uh, uh, organismelor internaționale din partea ONU. Înaltul comisar pentru drepturile omului și biroul său ar trebui să aibă acces în întreaga regiune. Respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv uh, libertatea de exprimare, libertatea de religie, de credință, libertatea de mișcare, de întrunire și asociere, dreptul la un proces echitabil și la non-discriminare, toate acestea trebuie asigurate în Xinjiang și în restul țării, în conformitate cu obligațiile internaționale ale Chinei și legislația internațională. Revizuirea periodică care va urma a drepturilor internaționale va permite un nou dialog între China și partenerii săi globali pentru a se ține cont de uh, drepturile omului în general. Mulțumesc! Mulțumesc. Îmi cer scuze față de doamna comisar pentru comportamentul colegilor mei în sală. Uneori se pare că e mai ușor să se facă astfel de declarații politice decât uh, să te porți uh, politicos. Se încheie dezbaterea acum și trecem mai departe la voturi. So, colleagues, let's proceed to the votes. I see that you... Dragi colegi, văd că toată lumea vrea să ajungă acasă, deci haideți să trecem la vot. Domnul Vioti a solicitat să intervină. Presidente, chiedo, chiedo la parola per denunciare un fatto. Doamna președinte, aș vrea să denunț uh, un lucru uh, rușinos care s-a întâmplat uh, în această dimineață în Italia. Într-un ziar s-a folosit un uh, titlu de articol destul de rușinos față de migranți. Noi luptăm împotriva știrilor false pe rețelele de socializare, dar cred că trebuie să luptăm împotriva unor astfel de titluri care apar și în ziare și care trimit uh, informații false pe întregul continent. Este o adevărată rușine. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnul Soșnier a solicitat cuvântul. Aș dori să amintesc articolul 162 din regulamentul de procedură în timpul dezbaterii privind violența neofascistă, vicepreședintele Pașcu mi-a tăiat microfonul la 30 de secunde după ce am început să uh, inter, după uh, începutul intervenției mele. Nu a fost uh, obiectiv, deci nu ar trebui să prezideze. Mulțumesc, a luat notă, spune doamna președinte. Putem trece la vot? Aș vrea să supun votului rezoluția privind deteriorarea um, situației din Belarus. Uh, cine votează pentru? Împotrivă? Uh, abțineri? Se adoptă. We proceed to uh, the situation of um, United Emirates. Situația din uh, Emiratele Arabe Unite, în special situația militantului pentru drepturile omului Ahmed Mansour. Este un vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote S-a închis votul și se adoptă. Trecem la detenția arbitrară în masă a uigurilor și kazahilor în regiunea autonomă uigură Xinjiang. Cine este pentru această rezoluție? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Continuăm cu raportul domnului Coelho privind pachetul privind strategia de achiziții publice. Este un vot prin apel nominal. Deschid votul. The vote is closed. A închis votul și se adoptă. Congratulations. Felicitări raportorului. Trecem acum la votul domnului Vos, Agenția UE pentru cooperare în materie de justiție penală, Eurojust. Există o propunere de respingere a amendamentului 195 din partea Comisiei. Cine este pentru, împotrivă, abțineri? Se respinge. Trecem la acordul um, interimar, uh, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Felicitări domnului Fos. So we come to the report by Mrs. Mai departe, raportul doamnei Grisbeck recunoașterea reciprocă a ordinelor de înghețare și de confiscare. Avem din nou o propunere de respingere a uh, Comisiei. Amendamentul 145 ne este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci respingerea se respinge. Trecem la uh, acordul uh, preliminar. Vă rog să votați, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. It is adopted. Și se adoptă. Felicitări, doamnei Grisbeck. Trecem la votul rap la raportul doamnei Corața Bild, fluxul liber al datelor fără caracter personal în Uniunea Europeană. Raportorul, doamna Corața Bild, a dorit să intervină. Vă rog, doamna Corața Bild. Uh, regulamentul ar uh, elimina fluxul liber al datelor fără caracter personal. Creăm o a cincea liberă circulație în Uniunea Europeană, schimbă lucrurile în economia digitală. Este un exemplu bun al Europei care aduce rezultate și vă mulțumesc tuturor pentru cooperare și sprijin. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Corazza Bild. Mulțumim, doamnă Corazza Bild. Supun la vot acordul preliminar. Este un vot prin apel nominal. Cine este? Deci vot în apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Și iată acest raport care va schimba situația este adoptat. Trecem acum la contribuția UE la un instrument obligatoriu al ONU privind corporațiile transnaționale în ceea ce privește drepturile omului. Supun la vot moțiunea de rezoluție din partea Comisiei de Dezvoltare. Votăm aliniat cu aliniat. Aliniatul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A doua parte pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Bineînțeles, verific verificăm a doua parte de la aliniatul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. Aliniatul 14 pe trei părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. A treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Trecem la aliniatul 19 pe două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. A doua parte, aliniatul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul și da, se adoptă. Acum, votăm rezoluția în totalitatea sa. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Dar verificăm. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Și se adoptă. celelalte moțiuni de rezoluție vor fi caduce și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi situația din yemen. avem întâi o rezoluție comună din partea a șapte grupuri politice. Domnul Tanăk a solicitat să intervină pentru a uh, depune un amendament oral la aliniatul 3. Vă rog, domnule Tanăk doamnă președintă vă mulțumesc. vreau să introduc următorul lucru după alineatul trei iranian built ballistic missiles by the houthis against targets in saudi arabia including civilian areas and their indiscriminate use of sea mines and internationally banned anti personnel landmines. thank you. mulțumesc. Thank you, Mr. Tanok. Mulțumim, domnule Tanok. Există obiecții față de acest amendament oral? Yes? Ok. It's more than 40. So we... Sunt mai mult de 40 de persoane, deci nu putem uh, include acest amendament oral. Trecem la aliniatul 20. Votăm pe două părți. Prima parte, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul.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 împotrivă, abține, se adoptă. Deci celelalte moțiuni de rezoluție devin caduce. Trecem la combaterea fraudei vamale și protejarea resurselor proprii ale UE. Avem o moțiune de rezoluție din partea Comisiei de Control Bugetar. Aliniatul 1, text original, votăm vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Vă rog să votați. S-a închis votul și se adoptă. Aliniatul 8, textul original, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Aliniatul 9, vot prin apel nominal, s-a deschis votul.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 și se adoptă. Am ajuns la finalul voturilor. Vă mulțumesc foarte mult! Dragi colegi, trecem la explicațiile de vot, dar aș vrea să vă cer ca cei care părăsesc sala să o facă în liniște și să continue discuțiile în afara plenarei. În primul rând, raportul în ceea ce privește uh, achizițiile publice, raportul domnului Coelho. Doamna Palmer, pentru un minut, vă rog. Colegul Palmer, vă rog. Dacă

achizițiile publice electronice sunt mai transparente reduc birocrația simplifică și scurtează procesele asigură cheltuirea corectă a banilor. mulțumesc doamnă macovei și acum uh, domnul dzhambazki vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Eu am sprijinit raportul colegului Coelho. În 2014, Comisia a adoptat un pachet asemănător și diferitele state membre au întâmpinat uh, greutăți diferite. S-au luat chiar și sancțiuni și s-au impus proceduri la adresa unor state membre și asta ne arată că e nevoie de măsuri noi care să țină cont de specificul statelor membre și asta ne arată că avem nevoie de reguli de implementare diferite și flexibile. Noul pachet ne oferă ocazia de a moderniza achizițiile publice. Eu am sprijinit acest raport deoarece se vor face mult mai multe oferte licitații online, va fi înlesnit accesul IMM-urilor. Asta va ajuta o mai bună cheltuire a banilor și vom avea un proces mai bun de achiziții publice și cetățenii vor avea de câștigat. Vă mulțumesc mult, domnule Giambatski. Următorul este domnul Faria. Please take the floor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să-l felicit pe domnul Coelho, colegul meu, asupra uh, pentru acest excelent raport privind achizițiile publice, care vor uh, aduce enorme economii pe, uh, pentru banii contribuabililor, vor îmbunătăți va îmbunătăți uh, și calitatea serviciilor pentru cetățeni. Până acum, prețul cel mai scăzut a fost uh, singurul criteriu pentru achizițiile publice, fără să se țină cont de criteriu, de mediu, Um, sau sociale. Trebuie să analizăm în mod empiric acum uh, diferitele licitații. Acum avem un sistem de achiziții publice care va folosi instrumente de guvernanță electronice și de e-procurement pentru a beneficia cât se poate de mult de pe urma pieței unice. Acest sistem trebuie să pună capăt practicilor uh, irresponsabile care au existat, de exemplu, în Portugalia, în domeniul feroviar, în domeniul sănătății. Sper că Sper că acest raport va fi folosit pentru a îmbunătăți achizițiile publice. Vă mulțumesc. Vă rog să vă restricționați la un minut timpul alocat. Mr. Nekov. Yeah. Domnul Necov are acum cuvântul. Uh, Mulțumesc, dragi colegi. Achizițiile publice sunt absolut esențiale pentru a dezvolta infrastructura socială în toate statele membre. Sunt de acord cu faptul că până la urmă prețul cel mai mic devine un criteriu esențial de alegere a proiectelor, ceea ce nu este deloc bine pentru că companiile mari sunt cele care au de câștigat de pe urma acestui principiu. În același timp, acest criteriu al prețului minim aduce prejudicii, așa cum am văzut într-un eveniment recent în Bulgaria, unde au murit 18 persoane. În Bulgaria avem uh, proiecte publice pentru a oferi uh, fructe și legume și lapte în uh, școli și aceste proiecte au fost și ele fraudate. Cred că achizițiile publice ar trebui să fie mai transparente, să se utilizeze procedurile electronice până la sfârșitul anului 2018 și atunci când există o fraudă, ea să fie sancționată.

Delinvenții folosesc din ce în ce mai multe metode sofisticate. Și așa ar trebui să facă și autoritățile și cei care uh, aplică legea și de ce rolul Eurojust e important. Avem trafic de ființe umane, spălare de bani, uh, Delictele traversează frontierele și de aceea Eurojust trebuie să poată schimba mai repede informațiile cu statele membre pentru a asigura protecție. Introducerea unui nou uh, Consiliu Executiv va spori eficiența Eurojust și, de asemenea, se va face o raportare regulată în fața parlamentelor naționale. Sunt niște eforturi foarte importante și pentru alegătorii mei din Irlanda, dar și pentru toți cei din Uniunea Europeană. Și salut, deci, aceste progrese făcute în ceea ce privește cooperarea judiciară în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Kelly!

Um, cadrul pentru liberul flux al datelor nepersonale în Uniunea Europeană. Este un element important dacă ținem cont de digitalizarea economiei. În text se prevede un principiu care uh, permite procesarea datelor fără caracter personal în orice loc în Uniunea Europeană fără restricții uh, nejustificate. Există o excepție la această regulă și este esențială și anume securitatea publică. De ea se ține cont în document. La fel ca alți colegi din uh, grupul meu, am sprijinit textul acestei rezoluții. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Piotrovski. Am să dau cuvântul acum domnului Necov. Mulțumesc, doamnă președintă. În lumea modernă a noilor tehnologii și uh, în care viteza uh, își face apariția în viața noastră, Trebuie să ne asigurăm că acest lucru se face în mod rezonabil și nu amenință uh, procedurile în niciun fel. Iată de ce susțin ideea de a interzice localizarea, cu excepția în cazul există temeiuri uh, clare pentru securitatea publică. Fluxul de date către UE în mod liber va fi parte esențială pentru dezvoltarea inovării și va duce la o creștere a datelor în domeniul inovării. Organele publice, structurile de la nivelul UE vor putea profita de pe urma a acestui fenomen, pentru că vor exista mai multe servicii de date, un preț mai bun și servicii mai bune până la urmă pentru cetățeni. Iată de ce am susținut raportul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Necov. Dau cuvântul acum domnului Kelly. Mulțumesc, doamnă președinte. Am avut plăcerea de a participa la dezbaterea cu, pe acest subiect aseară și o laud, o felicit pe Ana Maria pentru munca făcută și, într-adevăr, are dreptate. Salut acești pași pentru a proteja fluxul liber de date și să înlăturăm orice legi naționale nejustificate. Salut derogările pentru restricții prin motive de securitate națională și armonizarea regulamentului cu regulamentul general de protecție a datelor la care am fost raportor. Înlăturarea barierilor tehnice va fi un avantaj pentru IMM-uri peste pe întreg teritoriul Uniunii Europene va fi încurajată concurența, vor apărea mai multe structuri de stocare a datelor în statele membre. Știm cât de greu e să schimb furnizorii de uh, servicii în acest domeniu. Acum, în ceea ce privește în ceea ce privește uh, alegătorii irlandezi și ei vor avea de profitat de pe urma uh, acestui raport, care merge pe aceeași direcție cu internetul lucrurilor și mașinile interconectate. Acum trecem la următorul uh, raport. Contribuția OE la un instrument obligatoriu ONU privind corporații internaționale în ceea ce privește drepturile omului. Doamna Cumpula Natri are cuvântul acum. Uh, ihmisoikeuden ongelma on ehkä tänään se, että me... Domnule președinte, problema principală cu drepturile omului este probabil că multe, la nivel național nu s-a rezolvat acest lucru în ceea ce privește întreprinderile. Multe întreprinderi au um, un cadru voluntar, dar până la urmă, atâta timp cât avem um, numai instrumente voluntare, uh, aceste uh, companii când uh, depășesc granițele UE, Uh, supun uh, la risc uh, sănătatea oamenilor de acolo, printre altele. Nu vorbim despre o rezoluție ONU obligatorie. Noi, bineînțeles, trebuie să fim lideri. Și aș dori să mulțumesc majorității care a votat pentru această rezoluție. Un instrument Uh, așteptăm un instrument uh, obligatoriu internațional, dar între timp am lansat uh, în țara mea o campanie pentru legislație de responsabilitate socială, astfel încât corporațiile să fie obligate să arate care va fi efectul acțiunilor lor. Mulțumim și Uh, spune doamna președinte, îmi exprim admirația față de interpreți care au reușit să țină ritmul cu, ritm, cu discursul dumneavoastră. Vă rog să vorbiți mai rar data viitoare. Doamna Sanchez Caldente intervine acum, care va interveni în numele grupului GUE. Tocmai de aceea obține cuvântul timp de două minute. Doamna Sanchez Caldente, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă. Astăzi am adoptat la Parlament o rezoluție care reprezintă un adevărat pas istoric. Cerem cu urgență și în mod explicit ca Uniunea Europeană să fie lider la nivelul Națiunilor Unite pentru a avea un tratat care să oblige la respectarea drepturilor omului de către companii, mai ales de către corporațiile transnaționale. Delegația UE atunci când se va duce la nivelul ONU sau dacă vreo delegație a vreunui stat membru va obstaculiza înființarea acestui tratat, atunci le vom putea aduce aminte că astăzi, pe 4 octombrie, Parlamentul s-a pronunțat cu claritate și că responsabilitățile uh, corpora corporațiilor nu funcționează, că trebuie să mergem mai departe și trebuie să se impună sancțiuni pentru cei care nu respectă aceste drepturi. Și mă adresez aici statelor membre, în primul rând. Parlamentul European, deci aleșii cetățenilor europeni, vă cer să susțineți acest tratat. Dacă nu o faceți, atunci nu le respectați așteptările și nu îi reprezentați pe acești cetățeni. Spania, ca membru al Consiliului pentru Drepturile Omului, trebuie să uh, marcheze această diferență și cer ca guvernul lui Pedro Sanchez să participe în mod activ la Geneva și să nu se ascundă în spatele delegației UE, așa cum a făcut-o Guvernul Partidului Popular. Vreau să mulțumesc grupului social-democrat pentru susținerea pe care ne-a acordat-o. Și mă adresez acum celor care au votat împotrivă, uh, celor care n-au vrut să susțină drepturile omului. Vreau să vă întreb, ați luat legătura cu cetățenii care v-au ales să vedeți ce părere au despre asta? Până și Papa sprijină acest lucru. Deși de ani de zile vorbim despre asta la Parlament, dacă am văzut rezultatul votului dumneavoastră, dumneavoastră credeți în continuare în acești cetățeni europeni care sunt de partea drepturilor omului? Astăzi, cei vulnerabili la nivel global au câștigat. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la proiectele de rezoluție legate de situația din Yemen. Am să dau cuvântul în primul rând domnului Omarji pentru un minut doamnă președinte. Sub niște ochi care nu mai vor să vadă, în Yemen se desfășoară, conform spuselor ONU, cea mai gravă criză umanitară în lume. Un popor moare în indiferența și complicitatea capitalelor occidentale, care sunt mai ocupate cu micile lor afaceri și mai ocupate să își ducă în continuare să-și facă târguielile cu saudiții. Rușine guvernelor din Franța, din Spania, din Marea Britanie, care vând aceste arme care ucid copiii din Yemen. Rușine Europe, care e confortabil instalată în neputința ei. Rușine tuturor celor care continuă să dea lecții lumii întregi, însă fac comerț cu sângele nevinovaților și sper că apelul lansat de Parlamentul European astăzi aici împotriva vânzării de arme către Emiratele Arabe Unite va fi ascultat de state, mai ales de Franța. Thank you very much, Mr. Omarjee. Now I invite uh, colleague Miguel uh, Urban Crespo to... Domnul uh, Urban Crespo are cuvântul. Eh, președinte. Mulțumesc, doamna președintă. Situația de adevărată urgență umanitară din Yemen este de neacceptat. Trei sferturi din uh, populația yemenită, 20 de milioane de persoane, pot pieri uh, din cauza malnutriției. Și iată, nu este o primă rezoluție cea de astăzi adoptată aici la Parlamentul European pe tema Yemenului. Situația însă nu s-a schimbat și până la urmă uh, tot ce scriem pe hârtie rămâne doar pe hârtie. Unele state membre vând în continuare arme către Arabia Saudită, încălcând poziția noastră comună pentru a controla exportul de arme, poziție pe care am votat-o aici la Parlamentul European. Printre aceste țări care au mâinile însângerate, se află și guvernul Spaniei, guvernul lui Rajoy și uh, guvernul lui Sanchez de acum. Spania este unul dintre principalii exportatori de arme către Arabia Saudită. Nu putem permite acest lucru. Drepturile omului nu mai pot fi negociate. De aceea este absolut esențial să schimbăm modelul de producție pentru ca munca multor familii europene să nu mai depinde de această economie a războiului și să nu mai votăm uh, doar simple hârțoage aici la Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc! Dau acum cuvântul doamnei Șoidrova já bych chtěla vysvětlit, eh, proč jsem podpořila usnesení. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să explic de ce am sprijinit rezoluția privind Yemenul, în ciuda faptului că stânga a blocat amendamentul domnului Tanak, care dorea să se menționeze și Iranul și Arabia Saudită în legătură cu Uh, Yemenul. Este o rezoluție care listează faptele referitoare la un conflict tragic, la o, un dezastru umanitar pentru populația civilă. Parlamentul European face apel uh, pentru ajutor umanitar care trebuie să se intensifice în ciuda războiului care continuă și pe care suntem incapabili să îl oprim. Raportul, de asemenea, menționează contextul uh, politic mai larg. Yemenul face parte dintr-un Orient mijlociu instabil. Mulțumim foarte mult, doamnă Șoidrova. Ultimul vorbitor va fi domnul Piotrovski. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Această țară care suferă de război e o țară populată și de creștini și în 2018 Indicele internațional de represiune publicat de Open Doors pune Yemenul pe locul 9. În proiectul de rezoluție la punctul 1 se spune că Parlamentul European condamnă violențele din Yemen și atacurile la adresa civililor și infrastructurii. În document, așa cum a fost el redactat, din păcate nu se face o trimitere directă la reprimarea creștinilor. Sunt și eu de acord că Parlamentul European ar trebui să ceară tuturor părților implicate în conflict să respecte obligațiile din dreptul internațional pentru a oferi uh, acces uh, celor care oferă asistență umanitară civilă. Mulțumim, domnule Piotrovski, aici se suspendă sesiunea noastră până la ora 3. präsidentin! So, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, die Sitzung ist wieder. Dragi colegi, sesiunea se reia. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Există obiecții față de acestea? Se pare că nu este cazul. Pro procesul verbal este considerat drept urmare ca fiind adoptat. Următorul punct de pe ordinea de zi este întrebarea cu solicitare de răspuns oral către uh, comisie referitoare la bunăstarea animalelor, utilizarea antimicrobienelor și impactul creșterii industriale a puilor de carne asupra mediului, din partea doamnei Cadenbach și a altor uh, autori. Începem prin a-i da cuvântul domnului Poț, autor. Pani comisarsko, Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, doamnelor și domnilor. Um, sistemul actual de creștere a um, puilor este sistemul principal prin care ajunge pe piață um, carnea de pui ieftină. O bună parte din creșterea animalelor în Europa este acest tip industrial iar acesta uh, de creștere animalelor, acest tip uh, de creștere animalelor aduce cu sine uh, probleme pentru mediu și pentru oameni. Uh, acești pui sunt uh, crescuți uh, fără um, acces la lumina zilei, fără a le fi uh, îndeplinite nevoile um, fizice. Nu pot să se miște, au dermatită, sunt uh, sub stres constant, nu se pot um, comporta în mod natural și multe alte probleme cu care au de-a face aceste animale uh, de la naștere până când sunt sacrificate. Este înfiorător ceea ce noi, în secolul 21, acceptăm ca fiind uh, un mod de a face afaceri în mod obișnuit. Dacă oamenii ar ști cum sunt cre- crescute aceste animale, probabil că majoritatea ar refuza să mănânce această mâncare. În ultimii ani, Uh, vârsta, uh, speranța de viață a acestor pui a scăzut la 49 de zile, iar greutatea lor s-a dublat. Vă închipuiți, de când uh, eclozează, trebuie să crească, să ajungă la 2 kg în mai puțin de 2 luni. Experimentăm, iar aceste experimente scapă de sub control. Iar uh, asta trebuie să ne intereseze uh, pe toți, nu numai pe cei care se uh, ocupă de bunăstarea animalelor pentru că acest tip de creștere a animalelor um, presupune utilizarea antibioticelor pentru a eh, preveni bolile. 25% din antibioticele administrate în Europa sunt folosite în aceste tipuri de creștere uh, industrială. Se uh, administrează prin intermediul apei sau a furajului. Acest tip de antibiotic duce la patogeni rezistenți și, multi, și plurirezistenți. Campylobacter, uh, salmonella, E. coli, uh, sunt bacterii care au uh, dezvoltat rezistență. Este o problemă Uh, și dacă nu o abordăm, pericolul va fi și la adresa noastră, dacă, dacă, pentru că nu avem um, medicamente care să înlocuiască antibioticele obișnuite. Dacă pierdem antibioticele obișnuite, sănă, uh, îngrijirile de sănătate vor face un pas în urmă cu 100 de ani. De asemenea, o altă problemă este poluarea cu amoniac. Trebuie să Um, analizăm aceste probleme și să uh, depunem uh, eforturi pentru o creștere durabilă a animalelor. Am vrea să știm dacă va ia dacă Comisia va lua măsuri decisive pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a directivei privind puii de carne, în special în ceea ce privește utilizarea sistematică a indicatorilor armonizați în ceea ce privește bunăstarea în crescătorii. Ce măsuri are în vedere Comisia pentru a sprijini sistemele alternative de produ- producere a puiilor? Uh, Uh, astfel încât uh, să se asigure un nivel mai ridicat de bunăstare animalelor, densitate mai mică, îmbogățirea mediului de viață, accesul la lumină naturale, având în vedere că aceste sisteme pot contribui la reducerea emisiilor de amoniac și a nevoii de a utiliza fără discriminare antibioticele. În al treilea rând, când va publica Comisia raportul privind efectele socioeconomice ale etichetării obligatorii? Mult. Mulțumim. Dăm cuvântul doamnei Biencovska în numele Comisiei. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul noastră. Uh... Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Am preluat această sarcină de la domnul comisar Andrew Caitis, dar pot să vă spun că mă interesează foarte mult și am un interes personal în ceea ce privește bunăstarea animalelor. În ceea ce privește creșterea intensivă a puilor, se angajează în jur de un sfert de milioane de persoane în Europa pentru acest sector de activitate, 23.000 de astfel de companii mari. Însă, pentru noi, cel mai important acum este să discutăm partea de bunăstare a animalelor. De-a lungul anilor, grație și muncii bune de aici, de la Parlament, Uniunea Europeană a reușit să lanseze o legislație care este lider în lumea întreagă în ceea ce privește bunăstarea animalelor. Fermierii noștri din cele 28 de state membre au implementat această legislație și o fac în fiecare zi. Pentru noi, bunăstarea animalelor este extrem de importantă și avem un angajament clar pentru a îmbunătăți în mod constant uh, viața acestor animale. Lucrăm îndeaproape cu statele membre pentru a ne asigura o implementare deplină a legislației în vigoare. Bineînțeles, uh, directiva uh, în ceea ce privește uh, protecția puilor destinați producției de carne și de la implementarea sa în 2010 s-a oferit un cadru legal pentru statele membre care a îmbunătățit în mod considerabil gestiunea unor astfel de Uh, exploatații. Directiva uh, puilor de carne a fost prima legislație în UE care a introdus niște indicatori în funcție de animale pentru a monitoriza starea lor de sănătate. Studiile actuale arată că actualii uh, indicatori, în ceea ce privește, de exemplu, dermatita la pui, au adus îmbunătățiri foarte mari în ceea ce privește creșterea puilor. În continuare vom uh, elabora noi indicatori care să țină cont de sănătatea animalelor, tocmai pentru a îmbunătăți pe zi ce trece uh, bunăstarea lor. Considerăm că mai sunt multe de făcut în ceea ce privește bunăstarea animalelor, dar munca făcută la ora actuală de UE ne oferă multă speranță pentru că s-au făcut destule progrese până acum. În 2019, Comisia, alături de statele membre și alți parteneri, vor lucra împreună pentru a identifica noi indicatori pentru pui de carne. Sperăm că aceștia să fie utilizați de autoritățile naționale și de către Comisie pentru a avea acțiuni mai bine țintite și pentru o mai bună implementare a directivei. Bineînțeles, e nevoie de investiții în ceea ce privește bunăstarea și sănătatea animalelor și aceste investiții aduc beneficii suplimentare. Așa cum s-a spus uh, mai devreme, în ceea ce privește creșterea animalelor, de asemenea, uh, costurile în ceea ce privește tratamentele oferite animalelor, inclusiv uh, antibioticele. Aceasta ne asigură promovarea luptei împotriva utilizării antimicrobienelor. Noi oferim stimulente și susținere pentru acele exploatații care respectă bunăstarea animalelor și utilizăm termeni care pot fi utilizați doar pentru uh, pui de carne, care pot fi utilizați doar în această industrie care definesc foarte bine criterii specifice pentru exploatațiile puilor de carne. Statele membre pot cofinanța astfel de măsuri pentru uh, măsuri prietenoase cu bunăstarea animalelor prin programe de dezvoltare. Acestea pot uh, îmbunătăți, de exemplu, um, hangarele în care sunt ținuți uh, pui. Comisia a realizat de asemenea și studii de fezabilitate în ceea ce privește etichetarea animalelor în urma unei consultări foarte extinse cu actorii de pe piață. În raportul pe care Comisia l-a prezentat uh, Comisiei, uh, Consiliului și Parlamentului se arată de asemenea că etichetarea obligatorie a bunăstării animalelor pentru a respecta niște standarde minime nu oferă o valoare suplimentară. Munca noastră pentru a îmbunătăți îmbunăstarea animalelor și implementarea directivei în UE este în curs. În 2019 vom lucra cu centrul de referință la nivel european pentru bunăstarea animalelor, un centru care ne va oferi studii științifice și informații tehnice prin care vom putea susține statele membre în procesul de implementare a regulilor referitoare la bunăstarea animalelor. Aștept uh, cu interes dezbaterea de astăzi și eventualele comentarii sau întrebări pe care le veți avea. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar. Trecem la vorbitorii în numele grupurilor politice. Începem cu grupul PPE. Domnul Faria, aveți două minute la dispoziție. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar. Pe 3 uh, septembrie am aprobat raportul Cadenbach în legătură cu propunerea Comisiei cu privire la un plan de acțiune european împotriva mm, rezistenței antimicrobiene. Am mai spus ce spun acum. Trebuie neapărat să combatem uh, folosirea antibioticelor în uh, creșterea animalelor. Antibioticele sunt importante pentru a garanta securitatea alimentară și de aceea evoluția tehnologiilor de creștere a animalelor care mm, vor să reducă costurile și să crească randamentul nu se poate face mm, în pofida viitorului nostru și a sănătății noastre. Utilizarea sistematică și exagerată a antibioticelor pentru a evita propagarea de boli se face pentru că animalele sunt ținute în condiții insalubre, lipsește spațiul și de aceea animalele respective mm, își au sistemul uh, imunitar mai slăbit. Aceste antibiotice sunt folosite în mod preventiv și tocmai asta e problema pe care trebuie să o combatem, așa cum se spune la sfârșitul raportului. Bolile nu pot fi evitate doar prin uh, folosirea de medicamente, ci și prin bune practici de salubritate, de igienă, de separare a animalelor. Protecția sănătării publice um, înseamnă să avem uh, niște animale sănătoase, uh, cu diversitate genetică pentru reproducere, trebuie respectate de asemenea um, animalele, trebuie respectați puii acestora, interacțiunea, care, uh, interacțiunea dintre animale și densitatea acestora în crescătorie. Colegii mei au pus o întrebare implicită. Statele membre pot conta pe adoptarea de niște măsuri necesare pentru ca pe piața noastră să avem produse alimentare de calitate care să nu ducă la apariția rezistenței antimicrobiene? Și încheiei, închei acum, completând ultima întrebare. Mă întreb dacă cetățenii europeni pot consuma carne de pui fără să se îngrijoreze? Mulțumesc. Acum, doamna Neuchel, în numele grupului SND, 3 minute. Doamnă președintă Gebhardt, stimată doamnă comisar, dragi colegi, astăzi vorbim despre creșterea industrială a puiilor pentru carne. Când ne uităm la o reclamă pentru carne de pui, eu, sunt reclame uh, care vorbesc despre un nou stil de viață, vorbesc despre o uh, mâncare sănătoasă, ușoară, um, un tip de, un stil de viață modern, uh, puține calorii, uh, multe proteine și așa mai departe. Însă dacă oamenii ar ști cum această carne uh, ușoară este produsă, nu ar mânca-o. Deci, um, publicitatea care ne vinde carnea de pui ca fiind sănătoasă și ușoară nu are nimic de a face cu realitatea. Asta vă, ă, aș vrea să vă întreb, doamnă ă, comisar. Veți putea face în așa fel încât să aduceți la oaltă cele două lucruri, ce își închipuie oamenii când mănâncă pui și realitatea? Pentru că așa cum este crescută acum carnea de pui, ea nu este sănătoasă nici pentru pui, nici pentru oameni. S-a vorbit de mai multe ori despre antibiotice chiar dacă de multe ori se spune că carnea de pui este sănătoasă, așa cum este produsă acum, nu poate să fie sănăto sănătoasă. Poate să fie ușoară, da, poate că e ușor să cumperi pui, dar viața puilor nu este ușoară deloc. Este fără suficient spațiu, fără apă, fără aerisire, într-o într-un nor de amoniac pentru care oamenii de obicei trebuie să poarte o mască de gaze pentru că ei nu pot să respire în acel aer. Deci viața ușoară nu au. Iar apoi uh, trebuie să fim sinceri, în Europa uh, ne dorim transparență față de consumatori, dar această situație nu este una sinceră. Avem nevoie de o etichetare mai bună, mai clară, care să spună clar uh, consumatorului ce cumpără în momentul în care pleacă cu puiul din magazin. Avem nevoie de etichetare, avem nevoie de mai multă sinceritate la transport, la sacrificare, la selecționarea raselor există um, rase care cresc mai, în, mai uh, încet, de exemplu. Ar fi mai sincere. Doamnă comisar, aveți multă responsabilitate. Trebuie să uh, găsiți împreună cu Comisia răspunsuri la aceste chestiuni. Creșterea puilor în Europa este încă un uh, loc uh, în care trebuie făcut curățenie în Europa. Mulțumesc în numele grupului ECR are cuvântul doamna Crupa, două minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamna comisar. E mult mai ușor să redactezi o directivă decât uh, să o pui în aplicare. Aceste exploatații industriale, care seamănă mai degrabă cu niște fabrici, trebuie să se ocupe mai mult de bunăstarea animalelor. De altfel, este greu să o asigure și să asigure că carnea pe care o produc este bună, sănătoasă. Pe de altă parte, exploatațiile industriale au înlocuit pe cele tradiționale și avem o producție pe cât de intens posibilă. 23 de kilo, kilograme de pui pe metru pătrat. Iată standardul acceptabil la ora actuală și asta înseamnă că, practic, un pui are uh, mai puțin la dispoziție decât spațiul oferit de o foaie A4 uh, pusă în două. E nevoie, deci, de uh, condiții mai bune de aer, lumină, să se scadă nivelul de amoniac și în felul acesta ar trebui să se poată reduce și nivelul utilizat de antibiotice în creșterea animalelor. Pe de altă parte, ar trebui să se reducă impactul negativ al consumului de carne de pui asupra sănătății omului, pentru că în felul acesta se consumă practic pe lângă carnea de pui și antibiotice, erbicide și așa mai departe. Contaminarea aerului ar trebui să scadă și uh, furajele n-ar mai trebui să fie modificate genetic. Pe de altă parte, antimicrobienele sunt o adevărată problemă. Ele ajung alături de alți uh, contaminanți în apă și în sol și zgomotul reprezintă și el un factor perturbator pentru cei care locuiesc în vecinătate, de exemplu. Iar gunoiul de grajd nu ar trebui să se amestece cu gunoaiele obișnuite pentru că el poate fi cancerigen. Mulțumesc! Acum, în numele verzilor, are cuvântul doamna Metz. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte rapid. De ce trebuie să acționăm rapid? În primul rând, Animale, păsările sunt crescute în detrimentul bunăstării păsărilor. Uh, spațiile sunt uh, prea populate, păsările nu pot ciuguli, nu pot sări, nu pot uh, nici măcar să-și întindă aripile. Acest tratament duce la suferințe enorme. Oasele păsărilor devin fragile și comportamentul lor anormal. În al doilea rând, există consecințe asupra sănătății animalelor, dar și a oamenilor. Majoritatea puilor din Uniunea Europeană sunt menținuți în niște sisteme de încrescătorii eh, intensive și asta duce la proaste condiții de sănătate și pentru aia e nevoie de un tratament masiv cu antibiotice pentru a preîntâmpina sau pentru a controla epidemiile. Și aici ajungem la rezistența antimicrobiană, o amenințare urgentă la adresa sănătății publice. În al treilea rând, există urmări grave pentru mediul înconjurător. Crescătoriile intensive sunt și o sursă de poluare majoră. Amoniacul. Amoniacul poluează aerul, apa și solul. Și în loc să subvenționăm niște practici mai respectoase față de mediul înconjurător, cu noi finanțăm aceste practici de exploatare intensivă subvenționându-le prin intermediul politicii agricole comune modul nostru de a trata animalele oglindește modul în care e concepută societatea noastră europeană. Eu nu cred că ne dorim o societate în care crescătorile industriale și maltratarea animalelor să fie subvenționate în continuare. Putem schimba lucrurile și cer comisiei să acționeze în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum numele grupului GUE are cuvântul uh, domnul Hazencap. Doamna Hazekamp. Het is vandaag Werelddierendag en het is de eerste... Mulțumesc, doamnă președinte. Este pentru prima oară când Parlamentul European are o dezbatere legată de bunăstarea animalelor în avicultură. În urmă cu mai puțin de șase săptămâni, un pui uh, ieșea din uh, oul său și astăzi ar urma să fie sacrificat uh, cu mai puțin de 2 kg greutate. În urmă cu 50 de ani, puii aveau nevoie de 6 luni de zile pentru a ajunge la momentul sacrificiului. Acum e nevoie de mult mai puțin, uh, au o viață foarte scurtă și plină de suferințe. Dermatită, uh, răni, uh, tot felul de boli de care suferă aceste animale prin practicile acestea de creștere intensivă, pentru care e după aceea nevoie și de utilizarea antibioticelor pentru a face față la toate aceste boli. Producția în UE trebuie să se modifice pentru că costurile la ora actuală pentru mediu, pentru om și pentru bunăstarea animalelor este foarte ridicat. Trebuie să se pună capăt acestei producții intensive. Puii de carne ar trebui să uh, poată să circule liber uh, la fermă. În ultimii ani, Comisia Europeană n-a făcut nimic. Există un studiu în care se arată că există mai multe probleme și că suntem în întârziere față de mai multe directive care au fost deja adoptate. Dragi colegi, aștept susținerea dumneavoastră și susținerea Comisiei Europene pentru a pune capăt în sfârșit unor astfel de practici îngrozitoare. Cred că trebuie să eliminăm pur și simplu astfel de producție în UE. Mulțumesc! Mulțumesc! În numele grupului EFDD are cuvântul doamna Evi, două minute și jumătate. Si, grație, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar, dragi colegi, azi e Ziua Mondială a Animalelor și mă bucur că în plenul Parlamentului European putem discuta această întrebare orală. Mai ales pentru că mm, punem practic lumina reflectoarelor asupra animalelor, care sunt de multe ori uitate, însă ar merita atenția noastră. Problema despre care discutăm e gravă și merită să vorbim despre ea. Există din ce în ce mai multe anchete, mărturie care ne arată cât de mult uh, crescătorile intensive de carne de pui sunt uh, o afacere uh, neviabilă. Păsările sunt alimentate cu forța, cresc slăbite pentru a produce carne ieftină cât mai repede spațiile sunt foarte reduse, animalele numeroase, condițiile sunt îngrozitoare, bolile și sonozele se răspândesc cu o facilitate extremă. Și rețetele, din păcate, folosite de crescătorile industriale sunt complet uh, greșite. Deci se folosesc antibioticele uh, în mod preventiv și sistematic, dar asta nu are cum să fie o soluție. N-are cum, pentru că uh, nu face decât să agraveze rezistența antimicrobiană atât la animale cât și la om. Un fenomen care e urgența cea mai mare pentru sănătatea publică în Europa. Aș vrea să subliniez, așa cum a fost reamintit, că Parlamentul s-a exprimat pe acest subiect în septembrie, în raportul doamnei Kadenbach. De aceea, spun încă o dată că trebuie să facem ca acest uh, sector să-și asume responsabilitatea deci, în modul în care sunt crescute animale trebuie să se schimbe. În Italia se folosesc foarte multe antibiotice. Suntem pe locul 2. 3800 de tone anual de antibiotice sunt folosite. Cantitate care s-ar putea reduce drastic dacă am impune un alt model de producție și de consum al cărnii. Un model care se, să se bazeze pe bune practici de creștere și pe niște măsuri de biosecuritate riguroase nu e vorba doar de reducerea numărului de antibiotice. Noi am vorbit și despre emisiile de amoniac și asta e o problemă enormă. Și să nu uităm că ar trebui să renunțăm și la folosirea cuștilor pentru a crește păsările. De aceea, vă rog, dragi colegi, să vă alăturați inițiativei End Cage Age. Comisia ar trebui să-i asculte pe numeroși cetățeni care deja s-au mobilizat pentru a duce această luptă de civilizație. Vă mulțumim acum în numele grupului NL, doamna de un minut jumate. Merci, madame la președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Înghesuite, rănite, în mod regulat, incapabile să vadă lumina zilei câte animale în Europa trăiesc în aceste condiții nedemne pentru a umple farfuriile uh, cu aproximativ 13 uh, milioane de tone de carne de pasăre în Europa. Nu este o excepție. Există creșteri de animale de um, exploatațiile de peste 100 de mii de capete uh, sunt majoritate în Europa. Viteza creșterii este de patru ori mai mare decât în anii 50, fapt care arată uh, extrema industrializare a producției noastre agricole. Uh, nu numai veganii, hipsteri sunt interesați de bunăstarea animalelor, ar trebui să fim cu toții interesați de asta rezistența la antibiotice amenință să ne uh, aducă într-o criză sanitară inedită care ar putea duce la 10 milioane de morți pe an înspre 2050. Uh, iar um, și uh, este clar că rezistența antibiotice, la antibiotice în aceste tipuri de creștere de animale um, este din ce în ce mai uh, prezentă. Nu putem să ignorăm suferința înfiorătoare um, pe care o acceptăm în numele productivismului. Nu avem două inimi uh, separate, una pentru oameni și una pentru animale. Fie ai una, fie uh, nu ai. Asta spunea un scriitor faimos. Mulțumesc. Aceștia au fost vorbitorii numele grupurile, grupurilor politice. Urmează vorbitorii nume propriu, domnul Kelly. Mulțumesc. Poate că nu mai sunt uh, prea mulți uh, eurodeputați uh, în sală, dar tema este foarte importantă pentru că bunăstarea animalelor este una esențială. Și directiva din 2007 stabilește standardele pentru protecția puilor de carne. Totuși, această directivă trebuie să fie implementată în mod coerent între statele membre și, din păcate, până acum acest lucru nu s-a întâmplat. Câteva dintre problemele pe care le-am prezentat astăzi includ și faptul că puii care sunt crescuți doar pentru carne sunt uh, crescuți uh, în grupuri de zeci de mii în condiții groaznice. Orice comportament uh, natural, cum ar fi cățăratul, ciugulitul sau lumina naturală, pur și simplu sunt excluse într-o astfel de situație. De aceea se utilizează în mod excesiv uh, antibioticele și aceasta cu consecințe ce nu mai pot fi ignorate. Pe de altă parte, această industrie intensivă este în creștere și este o sursă principală a contaminării cu amoniac. Sper să se ia măsuri pentru a rezolva câteva dintre aceste probleme, însă încă o dată trebuie să spun că e nevoie de o atitudine globală pentru a face față acestor probleme în mod eficient și pentru ca aceste măsuri să fie implementate în toate statele membre. O susțin pe doamna Cadenbeck și întrebările care au fost adresate de către dânsa comisiei și vreau să vă întreb ce se va face pentru a îmbunătăți bunăstarea uh, puilor. Din câte știu, aveam două minte la dispoziție. Pe de altă parte, vreau să vă întreb dacă uh, creșterea în baterie a puilor va fi interzisă și dacă se va încerca să se îmbunătățească calitatea vieții și să se minimizeze impactul negativ asupra oamenilor și al lor am, uh, dacă am crește uh, vitele și oile în același fel, cred că ar trebui să dăm faliment peste noapte și vreau să vă întreb atunci de ce este posibil același lucru cu pui. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Weiz, aveți un minut și jumătate. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, nu știu cine v-a scris discursul, însă la început ați spus că Europa este un jucător uh, global pe piața mondială a pieței de pui. Uh, credeți că are vreun sens să ne hrănim uh, pui cu soia modificată genetic cultivată în Brazilia, pe pământ, de unde s-a defrișat pădurea amazoniană? Pentru că Um, credeți că acesta este un model de viitor pentru agricultura europeană cu toată poluarea pe care o cauzează? Ați vorbit despre locuri de muncă. Mii de exploatații uh, în fiecare an se închid pentru că nu mai pot face față creșterii industriale a animalelor. Nu credeți că ar s-ar crea mult mai multe locuri de muncă dacă s-ar pune capăt acestui sistem de uh, agricultură și în viitor s-ar sprijini țăranii europeni să crească uh, pui într-un mod uh, ecologic și durabil. Și dacă nu doriți acest lucru, uh, dacă nu vă interesează bunăstarea animalelor și cum suferă acești uh, pui, faceți-o măcar pentru sănătatea europenilor 25.000 de morți în fiecare an din cauza um, tulpinilor uh, rezistente la mai multe tipuri de antibiotice. Nu știu de ce mai e nevoie pentru a se regândi acest uh, tip de agricultură industrială. Vă rog să, să uh, inf- îl influențați și pe domnul Hogan să dea prioritate țăranilor și să pună capăt uh, promovării uh, agriculturii industriale. Mulțumesc, domnul Eck. Un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă uh, președinte. Doamnă comisar, în continuare se folosesc foarte multe antibiotice în creșterea puilor și și în viitor vor trebui să se folosească antibiotice tocmai pentru că uh, cei care maltratează aceste animale um, uh, sunt interesați numai de profit. Condițiile sunt atât de înfiorătoare încât numai cu antibiotice pot fi ținuți în viață acești pui. Uh, sunt uh, folosite în mod uh, irresponsabil antibiotice care sunt uh, folosite în ultimă instanță la oameni Uh, și uh, asta pentru că sunt din ce în ce mai multe tulpini rezistente la antibiotice. Antibioticele folosite nu uh, contaminează numai carnea, ci și excrementele uh, animalelor și uh, deșeurile din abator, ceea ce duce mai departe la contaminarea apelor noastre freatice. Vă dați seama de fapt ce se întâmplă, răul care se face. Comisia Uh, practic cu politica sa le face curte baronilor uh, puilor de carne și creează astfel uh, condiția pentru ca mii de oameni în viitor să moară de, pentru că antibioticele nu mai puteau să-i trateze. Acum câteva decenii era suficient, erau suficiente trei doze de antibiotic pentru a vindeca o pneumonie, iar acum oamenii vârstnici mor de pneumonie pentru că nu i mai ajută antibioticele. Comisia a acționat prea târziu și asta este un scandal. De aceea vă spun, mă aștept de la comisie să acționeze acum, pentru că altfel vor acționa cei care sprijină drepturile animalelor. Mulțumesc, doamna Jame. Aveți un minut. Doamnă președinte, dragi colegi, în ceea ce privește pui de carne și utilizarea de antibiotice pentru a dopa creșterea animalelor, reamintesc aici, așa cum am spus-o de multe ori la INTA, că dacă că deși utilizarea acestor uh, antibiotice interzisă în 51% din țările membre UE, e permisă în SUA, în uh, Brazilia, uh, țări cu care uh, domnul Juncker și Comisia negociază acordul de liber schimb. Te da- dați seama, aceste practici medicamentoase depășesc ca volum, volum prescrier, uh, medicamentele prescrise la om. Deci să revenim acum și la modul în care sunt uh, stabilite aceste acorduri comerciale. E nevoie de un adevărat sistem de trasabilitate și de etichetare a produselor importate pentru bunăstarea animalelor, bineînțeles, dar și pentru informarea consumatorilor și pentru că aceștia să aibă o opțiune, deoarece sănătatea lor, de fapt, e în joc. Vă mulțumesc. Domnul Dorfman, acum un minut jumate. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Cred că abordăm un subiect important. Carnea de pui este din ce în ce mai populară. Când ne uităm la date, în ultimii 10 ani, producția în Europa a crescut de la 8 milioane de tone la 13 milioane de tone și putem vorbi uh, despre cât de logic este pentru sănătatea noastră că mâncăm mai multă carne de pui decât mere uh, cantitatea anuală. Uh, Însă nu trebuie să uh, avem opinii nediferențiate. Există zone în Europa unde se produce cât se poate de rezonabil uh, carne de pui. Există inițiativa Tirvol în uh, Germania, am vizitat și eu, în țările de jos, de asemenea. La Wacheningen uh, am văzut crescătorii unde se ține cont de bunăstarea animalelor. Însă antevorbitorii mei au dreptate. Directiva 43 din 2007 trebuie să fie aplicată. Deci, în sfârșit, trebuie uh, implementate regulile care există deja. Și până la urmă, cei care investesc în bunăstarea animalelor uh, nu mai uh, sunt suficient de competitivi uh, pentru că ceilalți nu o fac. Am văzut același lucru la uh, ouă uh, și la alte, în alte cazuri. Cei care au investit în echipamente mai bune uh, nu au mai fost com competitivi pe piață pentru că în Europa alții continuau cu vechile instalații. Și se întâmplă același lucru ca la ouă sau s-a renunțat la uh, um, locuri de muncă în Europa deci s-au, și s-au mutat um, um, creșterile în Ucraina, iar ouăle importate uh, erau uh, fără taxă vamală. Nu putem să continuăm astfel. Mulțumesc, domnule Dorfman. Astăzi am fost oarecum generoasă cu uh, intervențiile pentru că nu am avut persoane incluse la, um, care să solicite cuvântul la intervențiile spontane. Um, văd uh, că toată lumea că am fost, uh, a urmat aceeași linie în intervențiile de astăzi. Îi dau cuvântul doamnei comisar acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, stimați eurodeputați care ați luat cuvântul astăzi aici. E un subiect important și vă mulțumesc pentru ocazia de a discuta acest subiect. Bineînțeles că voi transmite toate îngrijorările, observațiile dumneavoastră, comisarului Andrew Caites. Însă aș vrea să ridic în discuție două lucruri. În primul rând, comisia vrea să se progreseze, deci vrem ca lucrurile să se pună în mișcare, deci vom face efortul în ceea ce prește punerea în aplicare a directivei, însă în același timp și de aia aici eforturile dumneavoastră sunt atât de valoroase, Chiar trebuie să colaborăm pentru a reduce impactul uh, creșterii intensive de animale. Atât pentru bunăstarea păsărilor, dar și pentru sănătatea oamenilor și pentru mediul înconjurător. Personal vă spun că în calitate de comisar mă voi strădui pentru a strâni cât mai mult, la interes, cât mai mult interes uh, în Comisia Europeană pe marginea acestei teme. Mulțumesc, doamnă comisar. Dezbaterea cu aceasta se încheie. Votul va avea loc la a doua sesiune de plen din octombrie. Procesul verbal al acestei reuniuni uh, va fi supus uh, aprobării la începutul următoarei, următoarei sesiuni, dacă nu există obiecții. Procesele verbale și rezoluțiile adoptate astăzi vor fi transmise persoanelor menționate în aceste rezoluții. Sesiunea um, Parlamentului European se suspendă acum.